So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß, dass die Stimate doamne, stimați domni, știu că prezența încă lasă de dorit, dar trebuie încet, încet să începem, pentru că avem o ordine de zi cât se poate de stufoasă și câteva voturi dificile astăzi pe care trebuie să le trecem. Așa încât voi începe cu câteva anunțuri. Ieri a avut loc o ședință a coordonatorilor și există câteva decizii care au fost luate. Pe de o parte, coordonatorii au decis să inițiem un raport de inițiativă în ceea ce privește rezoluțiile privind uh, disputele alternative și să există o nouă inițiativă în ceea ce privește uh, directiva privind dreptul social. Nu s-a stabilit încă cine va fi raportorul. Uh, această decizie va fi luată la un moment ulterior în timp. De asemenea, există o serie de propuneri pentru raportori propuneri privind Convenția Europeană a directivei privind serviciile și în ceea ce privește avizele, doamna Tain, responsabilă pentru o propunere de regulament a Parlamentului European Consiliului, privind cooperarea între autoritățile naționale competente pentru implementarea legii privind protecția consumatorului și apoi colegul Albrecht va fi raportor pentru armonizarea dreptului penal la nivelul Uniunii Europene, doamna Vixen pentru uh, sistemul european de învățământ. De asemenea, s-au stabilit o serie de studii cu care a fost uh, însărcinat Departamentul de Politici a acționa sau a nu acționa la nivel administrativ, un alt studiu în ceea ce privește reglementările legii de tip soft în domeniul administrativ al Uniunii Europene, apoi un alt studiu în ceea ce privește pagubele răspunderilor civile, un studiu despre un cadru european privind dreptul internațional privat perspectiva viitoare și un alt studiu privind accesul public la avizele um, Parlamentelor, uh, Parlamentului European. Cam asta s-a stabilit la conferința coordonatorilor și acum trecem la punctul 23, uh, raportul doamnei Arlene McCarthy privind uh, impactul medierea în statele membre și impactul acesteia asupra uh, medierii. President, and, and first of all, I'd also very much like to thank um, the Secretariat in particular. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, secretariatului, domnului Uh, Robert Bray, care ne-a dus de, mân, pe, de mână pe noi deputații în acest domeniu. Uh, are o experiență foarte bună în domeniul medierii, are și contacte cu responsabilii din statele membre și cred că am ajuns la o propunere foarte bună cu privire la implementarea acestei directive, pentru că cred că e foarte important în uh, activitatea noastră de legiuitor și să revizuim legislația și să vedem dacă funcționează și dacă trebuie îmbunătățită. Aș dori să reamintesc colegilor care nu au fost uh, în sală pe atunci. Directiva din 21 mai 2008 trebuie să fie pusă în aplicare de către statele membre. În 21 mai anul curent a fost adoptată de către Parlament în a doua lectură, în 23 aprilie 2008, în urma unui acord cu Consiliul și poate colegii care au fost aici își amintesc că am avut două audieri de succes în aprilie 2006 și octombrie 2007. De asemenea, pentru prima dată în comisia noastră am avut o consultare online și uh, aceste consultări au convins uh, Comisia că directiva, în ciuda uh, criticilor în anumite domenii, e o propunere bună și deci o propunere pe care ar trebui să o sprijinim în Uniunea Europeană. Dar, așa cum am spus, trebuie să vedem cum directiva a fost pusă în aplicare în statele membre, să vedem cum practicienii justiției și cei care recurg la uh, mediere o uh, văd și să vedem, așa cum am spus, dacă putem face îmbunătățiri sau dacă e necesară vreo ameliorare. Am fost deja informați că această directivă a fost uh, transpusă în unele state membre și a creat uh, câteva dispute între juriști și cred că ar trebui să vedem cum uh, um, apreciază directiva sistemul judiciar, având în vedere că uh, în directivă, în uh, considerente, se spune că nimic în directivă nu ar trebui să prejudicieze legislația națională, să facă medierea obligatorie sau să ducă la sancțiuni, cu condiția ca o astfel de legislație nu previne părțile să își exercite dreptul uh, de acces la sistemul judiciar. Și încă o dată aș dori să amintesc colegilor că directiva neznește recurgerea la mediere prin consolidarea garanțiilor juridice și deci aduce plus valoare cetățenilor și uh, actorilor economici în Europeană uh, în mai multe moduri. De exemplu, fiecare judecător din Uniunea Europeană uh, uh poate să sugereze recurgerea la mediere și dacă judecătorul consideră că e uh, adecvat, uh, Uh, să propună medierea celor două părți. De asemenea, directiva permite judecătorului să uh, acorde uh, speției respective un statut după mediere. Uh, bineînțeles că trebuie să fie uh, validat de către justiție și deci uh, se recurge la legislația europeană pentru a pune în aplicare această procedură. Uh, medierea trebuie să aibă loc uh, într-o, uh, în mod confidențial. A fost un aspect foarte important la comisia noastră și orice informare adusă de o parte în procesul de mediciere nu trebuie să poată să fie folosită în justiție de cealaltă parte dacă medierea eșuează. Evident, trebuie ca părțile să ajungă să aibă încredere în proces și să, deci să recurgă cât mai des la acest proces. Deci, o parte nu poate fi obligată să Uh, pune la dispoziție o informație. Și, în fine, în ce privește uh, limitările, directiva asigură că atunci când părțile recurg la mediere, orice perioadă poate să fie suspendată sau întreruptă sau uh, trebuie să ne asigurăm că nu se pierd bani ca taxe de justiție datorită timpului petrecut în procesul de mediere. Deci dacă medierea nu e cununată de succes, uh, procesul de justiție trebuie să-și uh, continue cursul. În directivă am evidențiat punctele cheie. Intenționez uh, să întocmesc un proiect de raport pentru luna mai, însă cu contribuția colegilor și eventual a colegilor din umbră care au cooperat cu mine pe acest dosar, pentru finalizarea acestei directive, am dorit să organizăm un workshop Domnule președinte, dacă se poate să o, o invităm pe doamna comisar Reding să ia cuvântul la acest workshop și ca întotdeauna uh, o salut orice uh, idee sau orice experiență pe care colegii pot să ne-o transmită din statele membre în legătură cu implementarea acestei directive. Dar, așa cum am spus, e, un, uh, e o pistă foarte interesantă pentru comisia noastră. Avem multe de câștigat din observarea implementării și trebuie să ne asigurăm că cetățenii noștri beneficiază de un sistem eficient care curg la mediere și astfel pot să economisească bani, uh, taxele de judecată, mai ales uh, pentru persoanele care nu au venituri suficiente pentru a merge în uh, fața justiției. Deci mulțumesc, mulțumesc colegilor și pentru orice eventuale remarce. Mulțumesc Arlene McCarthy. Dana Wallis dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă McCarthy. Trebuie să spun că mă bucur de faptul că facem un, întocmim un raport care uh, studiază faza de implementare a unei uh, legislații. Cred că este foarte bună această idee. De asemenea, cred că ideea de a organiza o audiere este și ea foarte bună. Trebuie să vedem uh, fiecare ce experiențe are, din uh, statele membre respective, din conferințele la care am uh, luat cuvântul în Europa, unde mi s-a cerut să iau cuvântul pe acest uh, subiect. Am constatat faptul că directiva a fost bine primită, însă există, persistă totuși temeri în legătură cu transpunerea sau netranspunerea ei în anumite state membre. Și cred că, din acest punct de vedere, acest raport este binevenit. Și aș dori să subliniez că nu e vorba doar de accesul la justiție, uh, care se poate face uh, cu economii financiare, dar cred că miza este și calitatea actului de justiție care, bineînțeles că dacă există mai puțină confruntare, uh, dacă nu au loc lupte ca între Uh, gladiatori, obținerea sau facerea de justiție poate fi o experiență mai bună pentru părțile implicate și nu e uh, de uh, uitat un astfel de um, aspect. În această audiere cred că ar fi interesant și ar fi bine să examinăm și expertiza unor state terțe, țări învecinate cu Uniunea Europeană, care au hotărât și ele să adopte o directivă sau o, un text legislativ uh, asemănător cu uh, directiva noastră, pentru că consideră că directiva este bună, deci iată o pistă pe care ar fi bine să o explorăm. Mulțumesc. Într-adevăr, aș uh, spune și eu același lucru, este foarte bine să facem asemenea rapoarte, poate ar trebui să facem acest lucru mai des, pentru că și pentru acțiunea noastră politică și pentru opinia publică este bine să reflectăm asupra implementării, asupra transpunerii și modului de transpunere și ideea workshopului este una foarte bună. Cred că ar trebui să facem așa ceva și, într-adevăr, vom invita și comisarii, iar dacă dintr-un motiv sau altul nu pot veni ei înșiși, atunci acceptăm un reprezentant al acestora pentru a vedea și care este experiența comisiei în implementare. În afară de aceasta, nu uh, dorește nimeni să mai ia cuvântul, așa încât încheiem dezbaterea și vom încerca să organizăm acest workshop. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume uh, raportul Regnar. Tocmai uh, am uh, aflat că domnul Regnar este pe drum, au existat niște probleme în trafic, dar nici ceilalți care urmează uh, nu sunt prezenți. Aceeași uh, problemă și cu domnul Bodo, așa încât uh, vom trece la uh, punctul 6 și anume petiția ah, nu se poate. Pentru că, da, iată că este aici serviciul juridic. Poate să ne spună serviciul juridic ceva vis-a-vis -vis de acest punct? Serviciul juridic este disponibil astfel încât să trecem acum la punctul 6. Este persoana adecvată prezentă? Da, aș putea să spun ceva, dar colegul care face acest lucru în mod normal, asta nu a venit încă, însă ar putea ajunge cam în 5 minute. Atunci nu, nu merge nici așa, nu putem proceda așa, așa încât vom suspenda ședința până vine primul raportor, deci să spunem că luăm o pauză de 5 minute. We, we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 Iată că ne aflăm în situația foarte bună că și serviciul juridic și unul dintre cei doi raportori care înainte lipseau sunt prezenți. Uh, am uh, dorit să începem cu punctul doamnei Lichtenberger, așa încât propun să îl abordăm pe acesta mai întâi, deci punctul numărul 6 și anume petiția cu privire la accesul terților la documente ale Curții Europene de Justiție. Domnule Lichtenberger, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Este vorba de accesul la documente care se referă la o speță care este tratată la Curtea Europeană de Justiție. Acest acces a fost respins unui terț. Acesta solicită printr-o petiție că, printr-un amendament, statutul uh, Curții Europene de Justiție ar trebui să garanteze accesul la documente al terților. El justifică asta prin faptul că Uniunea Europeană uh, solicită mereu transparență la toate, în toate regulamentele, deci transparența joacă un rol important în absolut toate regulamentele, nu doresc să intru în detaliu. Și este de părere, în al doilea rând, că este de interes științific dacă acest acces există. Deci dacă ar exista acest acces, ar fi de interes științific. Există însă o diferență între accesul la documente care se referă la Curtea Europeană de Justiție și accesul la documente ale Comisiei Parlamentului și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, ar putea exista două căi de soluționare. Calea minimalistă pe care aș propune-o este următoarea. Accesul la documente care sunt relevante într-o anumită speță ale Curții Europene de Justiție și care sunt uh, înaintate de către Comisie ar trebui să fie transparente. Ar trebui ca un Petiționar să aibă posibilitatea de a vedea care sunt documentele transmise și de a ști care sunt documentele care au fost transmise și acelea ar trebui să fie în orice caz transparente. În ceea ce privește procedura ulterioară și pentru o precizie mai bună în ceea ce privește accesul la legi și la informații, am putea aborda cea de-a doua cale și anume statutul să fie modificat astfel încât să existe o formulare mai exactă. Sigur că acest lucru nu poate fi realizat de Parlament singur, această posibilitate există și aș vrea să rog serviciul juridic să facă câteva declarații pe această temă, ce înseamnă acest lucru în detaliu, ce ar putea însemna, pentru că eu sunt de părere că ar trebui să profităm de această a doua posibilitate, o posibilitate care ar fi mai bună decât prima. Prima reprezintă o cerință minimală din punctul meu de vedere, deci ar trebui să discutăm despre această a doua posibilitate posibilitate, de aceea rog serviciul juridic să fie consultat pe această temă pentru a ne putea spune cum se poate configura o asemenea procedură. Mulțumesc, spune președintele. Serviciul juridic. Slight delay in our presentation. Um, Chairman, we have to... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, îmi cer scuze pentru faptul că am ajuns cu oarecare întârziere. În orice caz, pentru a începe, trebuie să vedem mai întâi articolul 15 din Tratatul Uniunii Europene. Acolo există principiile directoare în ceea ce privește accesul la documente, însă nu se impune nicio obligație în seama Curții de Justiție în ceea ce privește procedurile judiciare în curs. Nu vorbim despre capacitatea administrativă a Curții, curții de Justiție. E vorba despre regula 140, 1049 din 2009. E un regulament care este deja analizat de anumită vreme. Dacă se poate uh, acorda accesul la anumite documente ale Curții de Justiție, e nevoie de anumite condiții care trebuie să fie respectate în așa fel încât să se respecte statutul Curții de Justiție. Aici e vorba de articolul 16 al Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene și, de asemenea, și articolul 8, care prevăd ambele ca instituțiile să-și să asigure protecția datelor personale. În articolul 7 al cartei, de asemenea, se prevede dreptul la viață privată, familială și la corespondență privată. Acest lucru face parte din drepturile fundamentale care sunt prevăzute în statutul Curții de Justiție. Un al doilea aspect care a fost uh, menționat de către petiționar în documentul său este faptul că uh, instituțiile trebuie să respecte secretul profesional. E vorba de articolul 39 din uh, Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. Situația în momentul de față este că o persoană nu poate avea acces la pledoariile din curte direct din uh, partea Curții de Justiție, pentru că nu există niciun temei juridic care să autorizeze acest lucru. Nici în regulamentul de procedură nu se prevede o astfel de posibilitate. Există totuși o mică excepție care a fost evocată și e vorba de faptul că în momentul uh, pledării se poate avea acces din partea unei terțe părți la aceste documente dacă această terță parte este implicată într-un fel sau altul în speța în cauză doar ca să vă dau câteva indicații. Exemple de jurisprudență. Bineînțeles, transparența este o regulă și există prea puține limitări la această regulă în procesul legislativ. Aș vrea să evoc un caz din septembrie anul trecut, în care s-a cerut accesul la pledoariile în fața Curții de Justiție. Comisia a cerut acest acces la aceste pledoarii în cazuri, în spețe care erau încă în curs, dar și în spețe deja închise. Apoi, în ceea ce privește spețele în curs, accesul la astfel de documente ar pune în uh, pericol modul în care funcționează Curtea de Justiție. Pentru că argumentele invocate în pledoarii ar putea deveni publice și atunci ar perturba seninătatea necesară pentru derularea dosarelor. și atunci ar fi existat și posibilitatea ca acest acces să trebuiască să fie acordat și altor părți, lucru care uh, ar fi perturbat derularea corectă a uh, acestor procese. Însă, în ceea ce privește spețele care sunt închise, instituția poate acorda acces la documente. Deci vedeți că există o situație diferită. O a treia parte, o a terță parte poate avea acces la uh, documente în cazul în care spețele sunt închise, uh, am verificat împreună cu colegii mei și am constatat că dacă se acordă acces unor părți terțe la pledoarii, acesta poate fi acordat doar în cazul în care nu se aplică vreo excepție prevăzută în regulament. Sunt la dispoziția dumneavoastră, domnule președinte, pentru a răspunde la întrebările deputaților. Mulțumesc. Dorește întâi doamna Wikström și apoi domnul Boris să vorbească. Let Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei Lichtenberger pentru posibilitatea aceasta importantă de a discuta acest subiect esențial. Aș dori să fac câteva comentarii pe tema uh, răspunsului primit de la Comisie pe 2 decembrie 2010. Am citit acest răspuns și se pare că Comisia este de părere că doar în cazul în care Curtea de Justiție însăși ar cere o modificare a regulamentului, atunci Comisia, dacă nu există această cerere, nu va schimba deloc situația. Și se pare că instituția cea mai adecvată pentru a propune o astfel de modificare a statutului este curtea însăși. Dacă aceasta este poziția comisiei, atunci eu trebuie să vă spun că nu sunt deloc de acord cu această poziție. Trebuie să păstrăm echilibrul între interesele cetățenilor pe de o parte și accesul la documente uh, și pe de altă parte interesele unei instituții publice. Nu e nevoie de niciun fel de interferență. în ceea ce privește Curtea de Justiție, eu nu cred că uh, este normal să să acordăm cetățenilor un drept de veto în modul în care funcționează Curtea de Justiție. Uh, trebuie să explicăm oamenilor că această Curte de Justiție este în serviciul lor, în interesul lor. Uh, și împreună cu Consiliul trebuie să se ia o decizie în ceea ce privește gradul în care cetățenii europeni vor avea pe viitor acces la documente și sper că până la urmă Comisia va ține seama de recomandările făcute de Parlament. Pentru că, într-adevăr, de multe ori e vorba de subiecte și de dosare foarte delicate. Eu înțeleg foarte bine că există multe documente la Curtea de Justiție care nu trebuie să fie dezvăluite uh, unor părți terțe însă ă, nu știu dacă în acest caz precis petiționarul are un dosar suficient de întemeiat. În orice caz, eu sunt convinsă că recomandările Parlamentului în acest sens ar trebui să fie luate în considerare de către Comisie, pentru că sunt în interesul ei. Mulțumesc, domnul Boris. Dziękuję bardzo. Chciałbym zadać pytanie Mulțumesc. O întrebare către serviciul juridic. După intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, s-a schimbat temeiul juridic. Articolul 15 îmi cer scuze. Articolul 42 spune că fiecare cetățean al Uniunii Europene are dreptul să acceseze documente ale tuturor instituțiilor europene. De aceea doresc să adresez o întrebare. În acest context, cu aceste modificări ale tratatului. Și în ceea ce privește cerințele Cartei Drepturilor Fundamentale, nu uh, reflectăm asupra unei rezoluții a Parlamentului European care să extindă activitățile pentru că există un regulament privind uh, accesul la documente. E vorba de regulamentul 1049, deci accesul la documentele tuturor instituțiilor. Iată, acum are loc o procedură juridică, de aceea mă întreb în ce măsură rezoluția Parlamentului European uh, ar putea să fie luată în considerare în ceea ce privește și accesul la documente ale Curții Europene de Justiție, pentru că vorbim aici despre transparență totală la nivelul Uniunii Europene. De aceea ar trebui să existe acces, acces la documente și anume la documentele tuturor instituțiilor europene. Eu sunt de părere că Regulamentul 1049 reprezintă o bază foarte bună pentru informare. Există o serie de excepții care sunt prevăzute în ceea ce privește siguranța, interesul public, protecția datelor personale, protecția datelor comerciale și așa mai departe. Și acum se pune întrebarea în ce măsură sunteți dumneavoastră de părere că modificarea tratatului a dus uh, la modificări ale prevederilor în ceea ce privește instituțiile europene și accesul la documente. Mulțumesc, doamna Wallis. Thank you, President. Thank you, Mrs. Lichtenberg, and to the legal service. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și reprezentantei Serviciului Juridic. Cred că, într-adevăr, trebuie să avem o abordare treptată. Și pe mine mă interesează ce a spus uh, curtea în acest caz API și uh, unde face uh, o distinție între spețele pendinte și cazurile care deja au fost uh, soluționate. În cazul acestor al spețelor soluționate, pentru mine nu există niciun motiv pentru ca documentarea în ceea ce privește documentele de procedură, nu mă refer la documentele legate de probe. În ce privește documentele de procedură, ele cred că ar trebui să fie publice și nu înțeleg de ce părțile terțe ar trebui să treacă printr-un ritual, să ceară acordul unei instituții care a fost uh, o parte la uh, proces uh, să obțină accesul la documente pentru că pentru mine e ca și când am submina structura juridică a Uniunii Europene. Cum putem să ne așteptăm ca legea europeană să fie respectată dacă oamenii nici măcar nu pot să înțeleagă în totalitate uh, față de documentele de procedură deciziile care au fost luate? Deci, pentru mine e, uh, e de domeniul public. E foarte important ca după ce o audiere a luat sfârșit, un document să fie disponibil împreună cu avizul uh, procurorului și celelalte documente totul uh, reprezentând un uh, tot. Deci nu înțeleg de ce această cultură a secretului și încă o dată mi se pare că se contrazice tot ce a spus până acum curtea astfel. Aș dori să adresez și eu o, o întrebare. Dacă v-am înțeles corect, nu există nicio problemă din perspectiva serviciului juridic, pentru că există um, acest principiu al transparenței. Însă Sigur, dacă există date private, date personale relevante care um, ar prejudicia interesul personal, atunci se respinge accesul. Însă, în practica țării mele natale, lucrurile se desfășoară din punct de vedere tehnic în felul următor. Dacă un interes uh, poate fi dovedit, atunci se oferă accesul la documente, doar dacă nu cumva cealaltă parte contestă acest acces. Însă și această contestație trebuie făcută, uh, trebuie justificată și anume trebuie să se arate că accesul contravine interesului personal al celeilalte părți. Și după părerea mea, așa trebuie să se procedeze, pentru că de cele mai multe ori este vorba despre o decizie unică, deci trebuie să se trateze lucrurile de la un caz la altul în mod individual. Până la urmă, există în anumite dosare anumite secrete comerciale, anumite date personale și de aceea cei care nu doresc să se ofere accesul trebuie să justifice acest lucru. Este nevoie însă de un instrument flexibil care să pornească de la principiul transparenței, însă care să ofere posibilitatea justiției să spună nu în anumite cazuri. Și, din câte înțeleg eu, este vorba despre o asemenea situație juridică, dar poate serviciul juridic ne poate da mai multe amănunte în acest caz. Mulțumesc! Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer în primul rând întrebarea doamnei Boris. Ați făcut referire la articolul 42 al cartei, Uh, pe drept cuvânt. Însă nu e vorba de un drept nerestricționat. E o problemă a cartei pentru că drepturile respective sunt uh, Uh, formulate în mod atât de vag încât uh, câteodată avem uh, impresia că cineva e obligat să facă ceva, ori există restricții în restricții care sunt până la urmă în interesul public. Dar problema accesului la documente, la actele de procedură, e relativ recentă. Curtea a existat de 55 de ani și până acum nu a fost niciun fel de evoluție în ce privește accesul părților terțe, la acte. Cu articolul 15 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, nu se rezolvă problema. Deci uh, nu se tranșează uh, pentru sau împotrivă. Dar uh, dacă vorbesc așa neoficial, nu ar fi un temei juridic suficient pentru a obliga curtea. Pentru că curtea ar trebui să ia o decizie cu privire la legalitatea măsurilor. Și curtea spune foarte clar că curtea este obligată în conformitate cu articolul 15 în ce privește procedurile sale administrative și nu documentele judiciare. Referitor la întrebarea interesului legitim, sigur că acesta ar fi un criteriu pertinent, dar deocamdată nu există niciun fel de lege în acest sens. Am spus că Curtea Generală a preluat asupra sa um, acordarea de acces uh, persoanelor care au un interes legitim. Dar nu știm ce înseamnă uh, uh, acces legitim și deocamdată clar curtea decide de la caz la caz. Și trebuie să spun că sigur că în documentul grefierului figurează astfel de acorduri, dar nimic nu există în mod oficial în documentele curții. Deci în statut nu știm că toate toate procedurile de la curte trebuie să fie făcute publice. Știm uh, că uh, unele documente sunt publicate în toate limbile, însă din motive practice și pentru a evita costurile suplimentare de traducere, toate documentele nu sunt traduse. Deci concluzia mea ar fi că întrebarea rămâne deschisă. Doamna Vixtros, Vixtros m-a întrebat dacă Comisia acordă curții posibilitatea de a da un veto. Veto. Nu cred că se poate răspunde la această întrebare? Noi ne noi deferim curții uh, problemele legate de propria funcționare. Însă e adevărat că dacă Parlamentul ar adopta o rezoluție din proprie inițiativă solicitând Comisiei să vină cu o astfel prevedere pentru a schimba statutul curții, atunci Comisia va trebui să uh, trateze uh, chestiunea în consecință, așa cum face cu toate inițiativele Parlamentului. Și așa cum am spus, mai există și drepturile fundamentale. Orice amendare a statutului trebuie să uh, primească validarea Comisiei. Nu știu dacă colegii doresc să intervină pe aceeași temă. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, urma intervenției uh, clare a colegului meu, aș dori și eu să intervin. Articolul 15 din tratat, care vizează accesul la documente, exclude accesul la documentele judiciare ale curții. Deci cred că trebuie să ne dăm seama că este vorba de accesul la documentele instituțiilor, însă atunci când ajungem la aliniatul 4, Ni se spune că în ce privește documentele curții, accesul e acordat doar pentru actele sau documentele curții în calitatea sa de organ administrativ. Deci, documentele judiciare nu, uh, pe baza tratatului, uh, nu pot fi consultate. Acesta este un prim aspect. În uh, această speță API, Curtea a specificat foarte clar că documentele judiciare, respectiv actele de procedură pe care le primește, sunt uh, de competența instituțiilor care le-au întocmit. Uh, care este instituția care a uh, uh, produs acest act de procedură, Parlamentul, de exemplu, care a depus un recurs, nu poate să le cedeze unei părți terțe în timpul procedurii judiciare. Deci noi avem obligația, chiar dacă documentul ne aparține, să nu le transmită mai departe pentru a ne asigura că judecata curții, felul în care ea funcționează, se face uh, cu uh, seninătatea uh, necesară. Deci e foarte important să nu uităm că aceste documente nu devin documente ale curții, ci rămân documente uh, ale fiecărei instituții și trebuie să se facă solicitarea în atenția instituției respective. Mulțumesc! Danke, wer? Stoianov. Mulțumesc, domnul Stoianov, dar înainte încă o întrebare. Cine decide la Curtea Europeană de Justiție? Președintele sau altcineva? Domnule Stoianov, mai aveți și noastră o întrebare? În ceea ce privește ultima afirmație, aș dori să-mi exprim și eu poziția, pentru că am înțeles că Curtea de Justiție nu este obligată să pună la dispoziție deciziile judecătorești opiniei publice. Practica ne arată că legile pe care le adaptăm noi sunt interpretate și uh, Curtea stabilește cum să fie ele transpuse. Iar această concluzie, cine stabilește că aceasta este practica corectă? Pentru că, până la urmă, cetățenii ar trebui să aibă acces la documentele Curții de Justiție pentru a ști cum se desfășoară procesul lor, cum se desfășoară în general procesele la Curtea de Justiție, pentru a ști, pentru viitor, cum să se comporte și ce să facă. Iar practica din Germania este, din punctul meu de vedere, cea corectă. Nu trebuie să definim ce înseamnă un interes legitim, justificat. Toată practica europeană, juridică, și toți practicienii știu ce înseamnă un interes juridic și de fiecare dată să, ia, să iau decizii individuale. Nu se poate lua o decizie generală referitoare la interesul juridic, pentru că viața este diversificată și nu se poate decize dinainte cine are dreptate și al cui este interesul justificat. Iar excepția care a fost făcută aici ar trebui să fie răspândită asupra întregii justiții. Mulțumesc! Până să clarificăm cam care ar fi soluția ideală privind accesul la documentele curții, ar trebui să facem o analiză a situației actuale. Alineatul 3 al articolului 15 stabilește regula că oricine poate avea acces la documentele unei instituții europene, dar același alineat 3 spune că acest lucru se face sub rezerva principiilor și condițiilor stabilite în chiar acest alineat. Mai departe, în uh, penultimul alineat al paragrafului 3 se precizează că dispozițiile prezentului alineat se aplică curții de justiție, băncii centrale europene și băncii europene de investiții, numai în cazul în care exercită funcții administrative. Așadar, pentru uh, funcțiile uh, judiciare, cum ar fi procesele, uh, acest lucru poate fi restricționat pentru că nu este o funcție administrativă. Mulțumesc. Ähm, da, sunt de părere că această dezbatere, spune doamna Lichtenberger, ne arată că procedăm bine să adunăm într-un document diversele prevederi și să venim cu o precizare suplimentară. Părerea mea este că un raport de inițiativă, așa cum s-a propus sau cum s-a sugerat de către uh, Serviciul juridic ar putea să clarifice întrebările existente, întrebări care sunt adresate comisiei, pentru că în felul acesta se ajunge la mai multă uh, certitudine juridică, iar um, o precizie mai mare ne-ar ajuta să progresăm. În felul acesta am putea să stabilim cu claritate care sunt deciziile administrative, acestea ar fi excluse, apoi uh, excluse ar putea să fie și toate spețele încheiate și s-ar putea face trimitere la excepțiile care sunt reglementate prin procedură în mod automat. Mie mi s-ar părea că acesta ar fi un progres și anume să se ajungă la realizarea unui document să se înainteze un raport de inițiativă către comisie care să cuprindă întrebările corespunzătoare care încă ne macină. Pentru a anticipa concluzia, la următoarea ședință a coordonatorilor ar trebui să discutăm despre acest raport de inițiativă. Eu am uh, o mare simpatie pentru această posibilitate de soluționare și aș vrea să putem răspunde la aceste întrebări. Domnul Boris mai ia o dată cuvântul, apoi încheiem uh, acest subiect. Jestem shadow raporterem, więc ja w pełni przychylam się do, do, do pani sprawozdawczyni. Ten przypadek dotyczący szeroko rozumianego... Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de părere că acest caz de acordare al accesului poate fi um, analizat de mai multe unghiuri. Mai întâi, Comisia ar trebui să accelereze pasul în ceea ce privește modificarea regulilor de acordare a accesului toate chestiunile administrative uh, pot fi rezolvate. Aici nu discutăm uh, deja despre documentele judiciare. Deocamdată lucrurile nu sunt clare. În al doilea rând, cred că noi am putea să punem pe hârtie câteva posibilități, opțiuni uh, în ceea ce privește restricțiile, în ceea ce privește accesul. Mulțumesc! Vă rog frumos, în final, uh, serviciul juridic pentru a se mai uh, răspunde la aceste întrebări și apoi uh, putem încheia acest caz. Very briefly, um... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Dumneavoastră ați pus întrebări specifice și ați întrebat cine, cine decide, președintele, grefierul și așa mai departe. Eu cunosc destul de bine modul în care funcționează Curtea de Justiție și știu că în uh, ședințe de tip administrativ, Curtea de Justiție este cea care ia accesul în ceea ce privește acordarea uh, accesului la documente, spre exemplu la anumite notițe care însoțesc dosarele și așa mai departe. Deci există autorități în acest domeniu. Noi nu, avem această capacitate juridică. În al doilea rând, am uitat să uh, specific acest lucru adinauri. În ceea ce privește accesul la documente care au fost trimise către Curtea de Justiție, acest lucru este posibil având în vedere aliniatul 16. Articolul 16, aliniatul 5. Și pentru a răspunde la întrebarea domnului Boris în ceea ce privește revizuirea uh, regulamentului 1049, într-adevăr, acest regulament nu se ocupă de documentele just, uh, Curții de Justiție și această revizuire a fost deja propusă în 2009, însă până în prezent a fost blocată. În principiu se analizează la Comisia Libe, deci dosarul este încă în curs. Sper că am contribuit la uh, viitorul raport de inițiativă pe care Comisia noastră îl va avea. Mulțumesc, cu acesta am terminat acest punct și iată este ora 10, așa încât trebuie să trecem la voturi, de aceea voi ruga serviciul juridic să ne uh, spună uh, cum stau lucrurile în ceea ce privește procedura uh, consolidată uh, cu privire la brevete. Es geht jetzt um das Gutachten Patent. Aici este vorba despre autorizarea unei cooperări consolidate în ceea ce privește brevetele unitare. Mulțumesc, domnule președinte. În numele Comisiei, în urmă cu o săptămână, ne-ați solicitat să întocmim un raport pe un subiect care pune probleme, suntem conștienți de acest lucru, în primul rând la nivel politic, dar chiar și la nivel filozofic, dar care mai pune și probleme juridice. Prin uh, funcția sa, Uh, serviciul juridic nu va aborda decât a doua categorie de probleme. De ce acest subiect este atât de dificil? Pentru că ne aflăm la începutul aplicării mai multor articole. Pe de o parte, noul articol 118 cu privire la funcționarea Uniunii Europene și care reprezintă temeiul juridic pentru acest brevet unitar. Acest articol trebuie să recunosc că e puțin complicat pentru că prevede două tipuri de acte. Un act adoptat în cadrul procedurii legislative ordinare și apoi un act adoptat în paralel cu consultarea Parlamentului, însă de către Consiliu uh, prin vot cu unanimitate. E o adoptare dificilă și în ciuda mecanismului de cooperare consolidată care există de mult și dacă facem abstracție de ce s-a întâmplat în dreptul civil în urmă cu câteva săptămâni, ne dăm seama că experiența noastră în legătură cu acest mecanism complicat este destul de neînsemnată. Complicațiile mai survin și din faptul că multe articole din vechiul tratat au fost uh, reluate, la fel ca și Constituția într-un articol în tratatul cu privire la Uniunea Europeană și într-o serie de articole în articolul în uh, tratatul, mă scuzați, cu privire la funcționarea Uniunii Europene. Acum, în legătură cu cooperarea consolidată. În faza actuală, aș dori să subliniez că există, în spiritul mecanismului și în textul mecanismul, mecanismului de cooperare consolidat, există două uh, faze. Iar acum ne aflăm în faza autorizării pentru a putea avea o cooperare consolidată la solicitarea unui număr de state membre, um, un număr mai mare decât uh, pragul minim de 9, la propunerea comisiei care acum ne-a sesizat. Această autorizare implică o aprobare din partea Parlamentului cu majoritate simplă. După ce ați aprobat acest text și în condițiile în care le-ați adoptat, Consiliul va lua decizia sa. Iar a doua fază va fi faza lansării cooperării consolidate care va respecta procedurile prevăzute în articolul 118, deci o parte procedura legislativă ordinară care va reprezenta miezul, uh, baza acestei măsuri și eventual și o altă decizie care va viza problemele juridice. Uh, lingvistice se corectează oratorul. În faza actuală, aș dori să spun că trebuie, bineînțeles, să țineți cont de faptul că nu puteți să anticipați atitudinea pe care o veți adopta în faza în care veți fi colegiuitori, nu puteți să vă limitați drepturile sau să le uh, periclitați. Deci, cred că în rezoluțiile dumneavoastră eventuale va trebui să fiți atenți și să încercați să păstrați totală această funcție și să vă limitați doar la problemele actuale și uh, în conformitate cu avizul pe care vi l-am uh, uh, trimis ieri, o să revin foarte pe scurt asupra lor, o să enumăr rapid condițiile pe care cele două tratate le pun acum. Deci tratatul comun și tratatul privind funcționarea Uniunii Europene pentru a permite consolidarea uh, consolidată, cooperarea consolidată. Prima condiție e ca domeniul în care cooperarea consolidată se exercită nu ține de competențele exclusive. De la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, competențele exclusive, ca și competențele împărțite și alte, alte tipuri de operații fac parte dintr-o listă care figurează la articolul 3 din tratatul cu privire la funcționarea Uniunii Europene. Și știu că vor exista interpretări în jurisprudență și pe viitor când vom avea competențe exclusive care vor intra pe teritoriul competențelor uh, împărțite și viceversa, dar deocamdată serviciul juridic a ajuns la concluzia că articolul 118 nu ține uh, de competențele exclusive, cu toate problemele sale. Deci, prima condiție pentru a autoriza cooperarea consolidată se e întrunită. O condiție pozitivă, cooperarea consolidată trebuie să se facă într-unul dintre domeniile stipulate prin tratat și uh, considerăm că această prevedere e destul de simplă. Acest domeniu este al articolului 118. Avem uh, acest articol uh, care a fost conceput pentru brevetul unitar. Uh, nu facem decât să respectăm domeniul vizat de către tratat. Și acum uh, ajung la o serie de condiții care sunt puțin mai problematice și care se regăsesc ori la articolul 20 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau în articol, articolele din tratare, Tratatul privind funcționarea Uniunii. Prima dintre aceste condiții, a treia din uh, cele șase, e vorba de realizarea obiectivelor Uniunii. Iar noi considerăm, noi care citim textul comisiei pe care comisia ni l-a trimis, pentru că e vorba de acest text. Uh, comisia ne-a trimis acest uh, text uh, la sfârșitul anului trecut. Deci trebuie să vedem dacă, având în vedere expunerea de motive și decizia care este anexată aceste, acestor motive, corespund uh, realizării obiectivelor Uniunii și noi răspundem pozitiv la punctele 21 și 23 din avizul nostru. O altă condiție, o cooperare consolidată nu se poate face decât dacă ea respectă interesele Uniunii și dacă duce la consolidarea procesului de integrare. Și aici considerăm că acest brevet unitar, uh, realizarea lui, corespunde acestor condiții. Dacă suntem 9, 15 sau 25, nu știu încă, dar cel puțin această operație contribuie la consolidarea sistemului de integrare a Uniunii Europene, cel puțin. Un alt subiect și o altă condiție care sunt conștient că poate avea diverse interpretări, tratatul prevede să se treacă la cooperări consolidate, care să nu uităm că sunt proceduri de derogare de la dreptul obișnuit, dacă ne aflăm în uh, situație de uh, ultim resort. Și aș dori să vă dau uh, definiția acestui concept. Ne aflăm în ultim resort când îmi caut documentele, mă scuzați, când se consideră că se stabilește ca obiectivele acestei cooperări nu pot fi atinse într-un termen uh, suficient de către Uniunea Europeană în totalitatea sa. Și aici ne referim la expunerea de motive și la considerentele din decizie. Comisia, Consiliul și chiar dumneavoastră, sau poate nu dumneavoastră dacă nu sunt de acord, nu sunteți de acord cu noi, Primele două instituții consideră că am ajuns la ultim resort uh, într-un stadiu în care, în mod logic, nu putem prevedea ca acest obiectiv să se poată realiza cu 27 de state membre. Serviciul juridic, în limita uh, competențelor sale, vă reamintește că pe baza elementelor pe care le avem la dispoziție, care toate țin nu de opinia noastră personală și felul în care am tratat acest dosar, ci care se bazeze, bazează pe documentele uh, supuse legiuitorului, noi considerăm deci că am ajuns la uh, o situație de ultim resort. În fine, e nevoie de un minim de state membre Știți că pragul este de 9, avem 12 candidați. Probabil că dacă acest sistem Uh, va fi instaurat, numărul statelor membre va, crede, uh, va crește, avem 12, mai mult decât 9. În orice caz, cele șase condiții pentru a autoriza lansarea procedurii de cooperare consolidată, să nu uităm că dumneavoastră veți fi legiuitorul, cel puțin în parte, uh, din perspectiva serviciului juridic, ei bine, aceste condiții sunt reunite pe baza documentelor pe care le are în posesie. Nu o să mă refer la ultima parte a vizului nostru și care a preocupat Comisia și care figurează la aliniatul 34 și la următorul. E vorba de a doua fază de instaurare. Sigur că nu am ignorat această fază pentru că există o anumită lipsă de claritate Uh, sigur că printre condiții este să respectăm uh, prevederile tratatului, să nu punem în uh, pericol situația statelor care nu fac parte din cooperarea consolidată. E o a doua fază. Cred că dosarul este suficient de complicat, de complex în stadiul actual pentru a vă ruga să citiți documentul scris în acest domeniu și în încheiere, așa cum am spus și în textul care precedă acest aviz, în primul rând, deci noi considerăm că sunt reunite condițiile pentru ca cooperarea consolidată să fie lansată pentru brevetul unitar și, în al doilea rând, că decizia pe care o adoptați acum e o propunere de autorizare și ea va fi urmată de o decizie de uh, lansare a unui mecanism în care vă veți păstra toate prerogativele și dacă îmi permiteți în calitate de funcționar un sfat, vă rog să încercați să nu vă limitați nici libertatea de acțiune pentru anii viitor și nu să uh, spuneți dinainte ce veți face. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Nu voi permite acum începerea unei dezbateri pentru că am dezbătut uh, ieri pe această temă. Însă puteți adresa întrebări serviciului juridic. Există asemenea întrebări? Vă rog! Keine Fragen an den Rechtsdienst. Gut. Nu există întrebări către serviciul juridic. Atunci putem să trecem la vot, pentru că cred că rezultatul a fost cât se poate de clar. Bun. Acum vom trece la raportul Lene privind uh, aprobarea cooperării consolidate în domeniul creării unei protecții a brevetelor unitare. Președinte, eh, Domnule Lopez, aveți cuvântul. Animo de debate, nu? Mulțumesc, domnule președinte. Nici eu nu-mi doresc o dezbatere, ci pur și simplu vreau să fac o declarație, în așa fel încât să clarific motivul pentru care voi vota eh, așa cum voi vota. Și din respect pentru dumneavoastră și pentru munca pe care ați depus-o pe acest subiect, aș vrea să fac o mică declarație. În eh, ciuda faptului că am fost favorabil Atenție, n-am să mă refer la sentimente. Vreau să fim clari. Vreau să utilizez argumente raționale. Așa cum trebuie să facem în toate procedurile de cooperare consolidată care ne vor fi propuse pe viitor. Deci, spuneam că, în ciuda faptului că am fost favorabili pentru a obține un acord unanim și fiind convinși că încă mai e posibil să ajungem la acest acord, sunt pe de altă parte, convins că multe mai rămân de făcut. Sunt de acord cu faptul că ar fi foarte bine să avem pentru Uniunea Europeană un brevet unitar pentru cele 27 de state membre. Dar în cazul nostru, cazul spaniol, uh, acest lucru ar fi negativ din două motive. Mai întâi, în ceea ce privește procedura, Știm că de ani de zile așteptăm acest brevet. E clar. Dar, în același timp, noi ne dorim ca regulile jocului, am văzut că regulile jocului s-au schimbat uh, în ceea ce privește această ultimă comunicare din partea Comisiei și având în vedere acest subiect, modul în care acestea au fost puse pe masa de discuție, având în vedere ultimele decizii, e bine, ajungem la un punct de neînțelegere, mai ales în ceea ce privește ultimele prevederi explicate de raportor și de serviciu juridic. Au uh, existat amendamente și dezbaterea care a urmat aceste amendamente nu a fost suficient de aprofundată, după părerea mea. Și n-am avut nici timp suficient pentru a analiza avizul juridic în profunzime, pentru că în momentul de față acesta este uh, disponibil doar în engleză. E clar că experții spanioli nu au putut să-l analizeze pentru că nu a existat o traducere oficială în spaniolă. Iată, un alt punct care trebuie adăugat. Acum, în ceea ce privește conținutul, noi considerăm că această cooperare consolidată, în acest caz anume, va avea consecințe asupra pieței interne. Va, o va fracționa această piață internă, va produce perturbări. Vorbim despre piața unică, deci vorbim despre întreaga piața unică și nu doar o parte a acesteia. Noi suntem de părere că eforturile comisarului Barnier în uh, consolidarea pieței unice sunt eforturi extrem de pozitive, deci nu vorbesc de, despre acest lucru. În plus de aceasta, se poate pune sub semnul întrebării faptul că s-a ajuns la ideea că ne aflăm deja în etapa de ultim recurs. Am ascultat cu atenție avizul și explicația serviciului juridic, nu vreau să fac niciun comentariu, nu adresez nicio întrebare, însă ce pot să vă spun este că în continuare voi fi atenți la deciziile pe care le va lua Curtea de Justiție, care încă nu s-a pronunțat pe această temă și voi vedea care va fi impactul acestor decizii pe viitor. Uh, doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru faptul că mi-au permis să fac această declarație și uh, aș dori dori să uh, mulțumesc și domnului președinte uh, pentru raportul său. Mulțumim, uh, luăm la cunoștință această declarație personală. Nu a fost o dezbatere și nici uh, inițierea unei asemenea dezbateri. Și iată că acum trecem uh, la vot. Amendamentul 37 al domnului Lopez. Cine este pentru? Împotrivă? se respinge. Trecem la amendamentul 26 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 4, prima parte, a doua a fost retrasă. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 8 a fost retras, amendamentul 9 s-a rezolvat. Ajungem la amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Se adoptă amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 12 a fost rezolvat. Comprom amendamentul de compromis 1 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 13 a fost rezolvat, amendamentul 14, de asemenea 15 la fel, amendamentul 16. Nu, amendamentul 17 și 16 a fost rezolvat. Amendamentul 17 și acesta devine caduc, amendamentul 18. Nu, trebuie să votăm amendamentul 16. Deci, amendamentul 16 pentru. Împotrivă. Să adoptă. Bun, deci 17 devine caduc și rămân 18 și 19. Votăm pe marginea acestora. Cine este pentru? Împotrivă? Să adoptă. 20 caduc, 21 caduc, compromisul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. 22 caduc, 23 caduc, 24 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 25 este inadmisibil. Trecem la amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Se respinge. Votăm acum rezoluția astfel modificată pentru. Trebuie să numărăm. Deci numărăm. Vă rog să ridicați mâinile, cei care sunteți pentru. Împotrivă. Numărăm. Abțineri. Două abțineri. Bun, o majoritate clară. 6 au fost împotrivă, 2 abțineri, restul pentru. Numărăm câte au fost și rezultatul este că se adoptă. Bun, deci am reușit să depășim acest punct dificil, restul ține de plen. Urmează celelalte voturi și apoi baza legală, temel juridic. Trecem acum la raportul domnului Albrecht. Domnule Zvevka, vă rog, aveți cuvântul. Panie președinte, koleżanki i koledzy, mam tak... Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Aș dori să vă rog să acceptați un amendament de ultim moment cu privire la compromisul numărul 1. Raportorul nostru din umbră, Rainer Wieland, a vorbit cu domnul Albrecht, cu raportorul și cu alți colegi și a obținut sprijinul lor pentru acest amendament. Am dorit ca la acest amendament de compromis numărul 1 să eliminăm trei cuvinte. Atât uh, oral și. Deci am dorit să se elimine aceste trei cuvinte. Both, orally and. În engleză, amendamentul accessible language deci cel puțin în scris și într-o limbă accesibilă și ușor de înțeles. Iată care ar fi, deci, versiunea finală a amendamentului de compromis numărul 1. Frau Lichtenberger, bitte. Doamne Lichtenberger, vă rog. Da, aș vrea să îmi cer scuze în numele domnului Albrecht din cauza unor motive de sănătate nu a reușit să vină. Este de acord cu acest compromis a apărut o neînțelegere la începutul dezbaterii, însă acum cred că totul a fost clarificat. Este vorba despre o cerință minimală, iar uh, situația normală ar trebui ca informațiile să existe în scris și oral. Este important să existe și în scris pentru că acuzatul trebuie să beneficieze de o bază clară în ceea ce privește speța sa. Bun, vom ține cont de acest lucru la vot. Și trecem acum la vot. Votăm mai întâi amendamentul 3 al raportorului. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. A, se adoptă. Compromisul 1 cu modificarea orală pentru. Împotrivă. Se adoptă. Atunci nu trebuie să mai votăm pe părți. Trecem la amendamentul 5, caduc, amendamentul 6, pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotrivă, se adoptă. 43, 74, 41, 42 sunt caduce, compromisul 3, pentru, împotrivă, se adoptă. Au devenit caduce o serie de amendamente. Trecem la 52 pentru, împotrivă, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, se adoptă. Nu, acesta este caduc. 11 pentru, împotrivă, se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 55 pentru. Împotrivă. Numărăm. Încă o dată. Abțineri. Cred că au fost și niște abțineri. Deci 55 pentru. 11 pentru, ă, împotrivă. Abțineri? Bun, de deci se adoptă. 56 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 57 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 14. Cu un amendament oral. Pentru. Împotrivă majoritate clară se adoptă. 58 pentru, împotrivă. Se respinge. 59 pentru, împotrivă. Se adoptă. Compromisul 3A, prima parte, pentru, împotrivă. Se adoptă. Compromisul 3A, partea a doua, pentru, împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 60, acesta este caduc. 61 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Încă o dată. Nu, nu, încă o dată. 61 pentru. Împotrivă. 12 la 11, dacă am calculat, deci pentru 12 se adoptă. 62. McCarthy. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 63. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 64. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 65. Pentru. Împotrivă. Numărăm. Pentru. Împotrivă. Unsprezece la unsprezece. L-am numărat și pe Baltazare, deci repetăm acest vot. Pentru. 11. 11 la 11 se respinge. Nu putem modifica acest lucru, oricât am numărat. 65, nu, 66. 66, pentru. Împotrivă. Se respinge clar. 67, pentru. Împotrivă. Se adoptă. 15, pentru. Împotrivă. Se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 17. Și 69. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 18. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 70. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 71. Pentru. Împotrivă. Se le spinge. 19. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 21 și 73. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 74. Devine caduc. 22. Pentru. 22. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 23 și 75. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 5A. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 5B. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 77. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 78. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 81. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 27. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 28 și 82. Pentru. A, aveți dreptate. Trecem mai departe la 7. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 86. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 32. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 1. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 34. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 35. Acesta... Nu, nu este caduc. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 2. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 37 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Se respinge. 39 pentru. Împotrivă. Se respinge. Și apoi uh, avizul per total pentru. Împotrivă. Se adoptă. Vă rog, transmiteți felicitări domnului Albrecht și transmiteți și în sănătoșire grabnică din partea noastră. Bun, am terminat și acest punct și trecem la următorul. Următorul vot este cel al uh, doamnei uh, Regner, raportul doamnei Regner. Domnul Bodu. Aș vrea să-mi retrag amendamentele 42 și 61. Mulțumesc. Das ist bei mir jetzt per Dolmetscher nicht angekommen. 42, 42 und 61. Es wird zurückgezogen 42 und 61. Deci 42 și 61 se retrage, da? Am înțeles corect. Bun, mulțumesc. Dann kommen wir jetzt zu Änderungsantrag. Trecem acum la amendamentul 37. Pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, se respinge. 7, pentru, împotrivă, se respinge. 8, pentru, Împotrivă. Se respinge. 9. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 10. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 11. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 38. Pentru. Împotrivă? Se adoptă. 14 pentru. Nu, se respinge, scuze. 39 pentru. Împotrivă? Se adoptă. 40 pentru. Împotrivă? Se respinge. 41 pentru. Împotrivă? Se adoptă. 42 a fost retras. 43 pentru. Împotrivă. Se respinge. 44 pentru. Împotrivă. Se respinge. 45 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 46 pentru. Împotrivă. Se respinge. 47 pentru. Împotrivă. Se respinge. 48 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 49 pentru. Împotrivă. Se respinge. 50 pentru. Împotrivă. Se respinge. În bloc. 51, 52, 53 amendamentele Karim. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Se respinge. 16 pentru. Împotrivă se respinge. 54 pentru, împotrivă, se respinge. 55 pentru, împotrivă, se respinge. 17 pentru, împotrivă, se respinge. 56 ca o adăugire pentru, împotrivă, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, se respinge. 58 pentru. Împotrivă. Se respinge. Karim, 59. Pentru. Împotrivă se adoptă. 60. Karim, pentru. Împotrivă. Nu. Nu, acesta devine caduc. Trecem la 61, care a fost retras. 19, deci. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 20. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 21 pentru. Împotrivă. Se respinge. 62 pentru. Împotrivă. Se respinge. 63-64 pentru. Împotrivă. Se respinge. 22 pentru. Împotrivă. Se respinge. 23 pentru. Împotrivă. Se respinge. 24 pentru. Împotrivă. Se respinge. 25 pentru. Împotrivă. Se respinge. 56 pentru. 65 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 66 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 67 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. Se respinge. 68 pentru. Se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Se respinge. 28 pentru. Împotrivă. Se respinge. 69 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Se respinge. 70 pentru. Împotrivă. Se respinge. 71 pentru. Împotrivă. Se respinge. În bloc. 72, 73, 74 pentru. Împotrivă se respinge. 75 pentru, împotrivă, să adopte 76 pentru, împotrivă, se respinge. 77 pentru, împotrivă, se respinge. 30 pentru, împotrivă, se respinge. 31 pentru, împotrivă, se respinge. 78 pentru, împotrivă, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, se respinge. 80 pentru, împotrivă, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, se respinge. 82 pentru, împotrivă, se respinge. 83 pentru, împotrivă, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, se respinge. 33. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Și ultima pagină. 85. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 86. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 87. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 88. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. A, 1. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 2. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 3. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 34. Pentru. Împotrivă. Haideți să numărăm. Pentru. 11. Împotrivă. 10? Nu, nu, nu. Nu. 11. 11 și împotrivă. Deci ați fost împotrivă, da? Atunci se respinge. 11 la 11 se respinge. 35 pentru, împotrivă, încă o dată, 35 pentru, împotrivă, se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. 11 la 11 spunem din nou se respinge. 5 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Și ajungem la votul final. Cine este pentru? Împotrivă. Majoritatea este mai mare, dar trebuie să avem cifrele. Deci, încă o dată, cine este pentru? Cine este pentru proiectul de aviz? Împotrivă. Deci se adoptă. Cu acesta putem declara încheiat și acest punct. Doamna Lichtenberger, pentru a vă putea imagina cum stau lucrurile, um, eu îmi uh, retrag numele. Apoi. Trecem la ordinea noastră de zi. O salut pe doamna Gringer. Doamna Ring... Jeszcze głosowanie na e, temat podstawy prawnej. Domnule președinte, aș vrea să vă reamintesc că avem un vot și în ceea ce privește temeiul uh, juridic. Avem două avize în ceea ce privește acest subiect, legal base, temeiul juridic. Sigur, dacă doriți, putem să discutăm și despre acest lucru, însă dacă nu există niciun fel de probleme, atunci putem să decidem asupra lor acum. Pentru că, până la urmă, sunt niște rapoarte neproblematice, așa încât, uh, așa cum au fost ele propuse de către raportat, vor fi și aprobate de către noi. Și iată că am încheiat acest punct, nu au existat de la grupurile parlamentare niciun fel de um, plângeri, niciun fel de proteste, așa încât putem să sărim peste acest ritual. Și îl salut pe domnul Jefcovici alături de noi. Vom discuta uh, despre punctele de ordine de zi 33 uh, și până la 36. Uh, vom începe o dezbatere după ce domnul vicepreședinte ne va susține prezentarea sa. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați acordat-o. O să încerc să acopăr uh, toate punctele scoase în evidență de domnul președinte. Îmi cer scuze dacă va fi, intervenția mea va fi mai uh, lungă decât de obicei. Aș dori, în primul rând, să vă mulțumesc pentru atenția pe care Comisia dumneavoastră o acordă regulamentului SMART uh, și aș dori să vă spun câteva cuvinte despre context. În primul rând, cred că este foarte important să spun că acest uh, um, regulament SMART reprezintă o adevărată prioritate pentru Comisie. Acest lucru reiese și din liniile directoare adoptate de către președintele Barroso înainte de comisia, uh, intrarea în comisie, uh, Comisiei în oficiu. Trebuie să asigur, ne asigurăm că legislația într-adevăr este de nivelul cel mai înalt. În comunicarea noastră privind reglementările inteligente din octombrie anul trecut, Comisia și-a stabilit prioritățile pentru anul viitor. Practici de reglementare uh, bune în întregul ciclu politic, de asemenea o mai bună implicare a factorilor implicați și răspundere împărtășită am dorit să, uh, ca prin uh, întregul ciclu politic să ridicăm uh, calitatea cadrului de reglementare și aceasta deci nu numai când un text legislativ e conceput, ci și când este implementat, consolidat, revizuit eventual. Ceea ce înseamnă că ne vom asigura că toate propunerile pentru o, un text legislativ nou sau revizuit se bazează pe o evaluare a textelor în vigoare. De asemenea, vom avea mai multe uh, evaluări strategice numite fitness checks Scopul lor este să evalueze dacă cadrul de reglementare într-adevăr își îndeplinește misiunile. Apoi încercăm să reducem povara administrativă și să ne bazăm pe activitățile de simplificare în procesul de luare a deciziilor. Vom încerca să acoperim uh, toți factorii relevanți pentru ca legislația noastră să fie mai eficientă și în acest domeniu Comisia se bazează pe o bază foarte solidă, a propus deja măsuri care uh, reduc Uh, povara, au redus povara administrativă cu mai bine de 31%. Consiliul și Parlamentul au adoptat deja măsuri care să ducă până la o reducere cu 21,8%. Măsurile care reprezintă o uh, reducere la acelor 9,3% încă sunt uh, în terenul Parlamentului și a Consiliului. Știți cât de important este pentru cetățenii și pentru afacerile noastre, pentru că economiile se ridică la zeci de miliarde de euro. Apoi, această reglementare mai inteligentă va permite factorilor implicați să se facă auziți și mai puternic. Comisia face eforturi pentru a-și deschide politica față de factorii implicați. Uh, am extins perioada de consultare de la 8 până la 10 săptămâni și vom avea o revizuire totală a procesului de consultare pentru a vedea ce putem uh, îmbunătăți mai uh, departe. Și astfel vom pune în practică prevederile tratatului de la Lisabona cu privire la democrația participativă. Răspunderea împărtășită reprezintă o prioritate. Parlamentul, Consiliul și Comisia, fiecare își are un rol de jucat. jucat. Curtea de Conturi a arătat că utilizatorii de la Consiliu și de la Parlament consideră că evaluările de impact sunt utile când discută propunerile Comisiei. E o bază încurajatoare pe care ne putem baza, Parlamentul European și Consiliul pot face multe pentru a ridica calitatea legislării prin folosirea eficientă a ă, instrumentelor pe care le au la dispoziție, inclusiv evaluările de impact. Parlamentul European și Consiliul pot face evaluări de impact ă, privind ă, amendamentele la propunerile Comisiei, așa cum s-a convenit în acordul interinstituțional pentru o mai bună reglementare. Apoi, se răspunde de la caz la caz Uh, pentru fiecare uh, evaluare de impact efectuată uh, ne bazăm pe avizul Comisiei IMCO pentru a încuraja fiecare comisie parlamentară pentru ca evaluarea de impact să facă parte din evaluare. Practicile Comisiei IMCO Uh, prima au dus dezbaterea legată de evaluarea de impact, am ajuns acum la un proces legislativ și sperăm că și celelalte comisii parlamentare de la Parlamentul European vor uh, lua modelul Comisiei IMCO. Câteva observații cu privire la raportul doamnei Nibler a urmărit cu interes dezbaterile din comisia dumneavoastră pe marginea acestui uh, raport pregătit de către doamna Nibler. Raportul își aduce o contribuție foarte importantă la dezvoltarea răspunderii comune a instituțiilor europene în domeniul bune reglementări. Recunoaște importanța unei abordări integrate, integrate care să reunească uh, toți uh, factorii economici, sociali și recunoaște importanța uh, evaluării de impact a Comisiei care a devenit tot mai mare în ultimii ani. Astfel, uh, ținem cont și de avizul Curții de Conturi cu privire la evaluările de impact în instituțiile europene și considerăm că poate această, uh, acest audit este poate cel mai cuprinzător pe marginea unui sistem de evaluare de impact. Curtea confirmă că acest sistem al curții a fost eficient, a sprijinit procesul de luare a deciziilor în instituțiile europene și a dus la o ridicare a calității propunerilor. De această dată, Comisia a făcut o comparație cu alte sisteme de uh, evaluare de impact uh, în avantajul nostru, de exemplu, abordarea integrată și transparența, pentru că, după cum știți, noi publicăm întotdeauna rapoartele noastre și încercăm să analizăm toate fațetele, toate aspectele care pot avea un impact uh, asupra calității legislației. Curtea a descoperit mai ales că Uh, bordul de evaluare de impact își aduce contribuția la, uh, calitate, la, la calitatea evaluării de impact. Și astfel se confirmă uh, părerea noastră că bordul funcționează cum trebuie, o structură eficientă, nebirocratică, care și-a demonstrat independența prin intermediul observațiilor sale foarte oneste câteodată și prin faptul că o treime din serviciile comisiei au supus acestui bord documente spre analiză. Aceste avize sunt publice, așa cum am spus și înainte. În ce privește raportul curții, curții, cred că solicitarea pentru crearea unui organism extern pentru a ne asigura de uh, evaluarea de, uh, deci calitatea evaluării de compact nu mai este justificată. Pentru că uh, dreptul de inițiativă al Comisiei sau uh, al Consiliului și Consiliului, organismele responsabile de revizuirea, amendarea și adoptarea propunerii Comisiei ar fi astfel contravenite. Apoi transparența și consultarea. În 2010, Comisia a început să publice foi de parcurs pentru toate propunerile care probabil vor avea un impact uh, important, uh, actele de delegate și de implementare, explicând dacă se planifică sau nu o evaluare de impact și de ce. Și astfel vom avea consultări cu părțile implicate și vom continua această practică pentru a publica aceste foi de parcurs uh, strâns legate de programul de lucru al Comisiei. Vom spori predictibilitatea acțiunilor noastre și vom crește și informațiile Uh, răspândite sau uh, planificate în acest domeniu și astfel am putea uh, ierarhiza dezbaterile cu privire la activitatea Comisiei pe anii următori. Serviciile Comisiei consultă părțile implicate în moduri diferite, la etape diferite ale procesului de evaluare de impact pentru a ne asigura că această analiză este completă, consistentă și adecvată și corectă. Și mai mult, Comisia consideră că nu trebuie să ne bazăm pe evaluările de impact uh, provizorii, pentru că nu sunt documentul uh, definitiv. Sigur că, înainte de luarea unei decizii, um, um, uh, intervin tot felul de faze, de consultări, de, um, de, de, dialog și așa mai departe. Comisia, așa cum am spus, Comisia de, din 2012 va extinde perioada de evaluare de impact până la 12 uh, săptămâni, cu efecte pozitive, sperăm noi. Domnule președinte, aș dori să mai continui cu câteva remarce cu privire la raportul referitor la aplicarea corectă a legislației europene. Comisia își va consolida activitatea uh, de implementare, asigurându-ne că legislația este mai clară și mai accesibilă și va coopera cu statele membre în sensul unei implementări stricte. În acest sens, raportul anual al Comisiei vizează o evaluare mai strategică a punerii în aplicare a legii europene, identifică principalele, uh, principalele uh, provocări și își uh, revizuiește prioritățile în consecință. Aș dori să evidențiez câteva aspecte cheie din raport. Noi am răspuns uh, solicitării Parlamentului de a indica în detaliu măsura în care chestiunile legate de aplicarea legii europene intervin în petițiile de la Parlamentul European. Promit uh, să informez Parlamentul în ce privește măsurile luate în procedurile de infringement uh, în cadrul petițiilor. Noul acord ar trebui să asigure și acest aspect. Comisia sprijină interesul Parlamentului uh, în ce privește tabelele de corelare, care sunt foarte importante pentru cetățeni, pentru mediul de afaceri, pentru ca toți actorii să, își, să fie la curent cu drepturile, având în vedere faptul faptul că uh, legislațiile și reglementările din statele membre uh, sunt mai multe necesare statele membre pentru a oferi accesul la o directivă. Comisia ia act și de eforturile Parlamentului European de a uh, spori monitorizarea și în acest sens aș dori să fac două observații. Prima, e foarte bine că Consiliul a devenit conștient că uh, e un aspect important pentru dumneavoastră. E rezultatul unei presiuni politice imense și trebuie să o folosim uh, în mod uh, eficient. Sigur că uh, Curtea are încredere în Parlamentul European, sperând că această presiune să nu ducă la un blocaj uh, administrativ. Apoi vom încerca să uh, folosim mai bine tabelele de corelare, putem să ne baza pe experiența statelor membre care au aderat în 2004 și în 2007, care au experiență în ce privește utilizarea acestor tabele. Din uh, propria experiență, pentru că eu am uh, lucrat în administrația națională, aș putea să vă spun că aceste tabele de corelare sunt foarte bune, pentru că pot să faci o comparație între ministere, între agențiile guvernamentare și pot să identifici cine e de vină de ce și ce uh, text legislativ e transpus în legislația națională. Și mulțumită acestui sistem care a fost uh, introdus în procesul nostru de preaderare, noile state membre uh, se descurcă foarte bine în aceste tabere de reglementare privind transpunerea legislației europene. Dacă vă uitați la ele, vă uitați că statele membre noi sunt la un nivel de transpunere de 80-90%. E o dovadă foarte clară că aceste tabele de corelare pot fi foarte utile pentru toată lumea se poate verifica cum guvernul sau guvernele transpun legislația europeană. Și de aceea cred că trebuie să uh, lansăm un apel parlamentelor naționale care ar putea fi aliații noștri în acest proces și vă pot asigura că e un mesaj pe care îl transmit de fiecare dată când mă întâlnesc cu parlamentele naționale. Iar impresia mea e că Parlamentele naționale sunt foarte dornice să evite gold plating-ul, respectiv uh, când uh, intrăm pe domeniul lor de competență. Apoi, în legătură cu plângerile legate de legislația europeană, Comisia încearcă să dea un răspuns în interesul cetățenilor, tratând uh, statisticile cu privire la aceste plângeri pe care le are în posesie Comisia, ne dăm seama că toate aceste plângeri au crescut în mod corespunzător și astfel uh, răspundem și îngrijorării exprimate în trecut de către Ombudsmanul European și de Parlament. Comisia va continua să dezvolte și să consolideze proiectele pilot pentru a ne asigura că răspundem mai ușor uh, întrebărilor cetățenilor. Sistemul Solvit a venit cu răspunsuri la întrebările cetățenilor în mod eficient. De la începutul acestei luni avem 22 de state membre care participă în pilo programul pilot european și alte state membre sunt în stadii diferite de pregătire cu uh, perspective pozitive de participare. Sper că în viitor, uh, în acest an, uh, respectiv state, celelalte sau toate statele membre vor participa la acest proiect pilot. Parlamentul a răspuns pozitiv solicitării Comisiei de a consolida punerea în aplicare a uh, legislației europene când se constată infringement. Articolul 260, alineatul 3 din tratatul cu privire la funcționarea Uniunii Europene, introduce posibilitatea unei impuneri anuale de către Curtea de Justiție a sancțiuni financiare uh, pentru state membre care nu își transpun la timp legislația. Comisia a adoptat recent o nouă comunicare cu privire la aplicarea acestor noi prevederi, um, subliniind angajamentul său de a aplica aceste sancțiuni financiare și de a monitoriza progresele. Și aș dori, cu permisiunea dumneavoastră, să continu, domnule președinte, cu al treilea raport cu privire la subsidiaritate. Pentru că știu că chestiunile legate de subsidiaritate sunt foarte importante pentru Parlamentul European, Parlamentele Naționale și pentru statele membre. Și deci am subliniat acest lucru și s-a evidențiat și în liniile directoare politice că Uniunea Europeană funcționează cel mai bine când se axează pe activitatea sa principală și când subliniază nevoia de a avea alegeri înțelepte, respectiv dacă trebuie propuse alegeri um, măsuri la nivel european. În ce privește raportul cu privire la subsidiaritate al Comisiei adoptat în octombrie anul trecut, vizează anul 2009, când tratatul de la Nisa era în vigoare, dar în domenii precum politica consumatorilor, uh, sănătatea publică, transporturile, energia, uh, diviziunea uh, muncii nu este întotdeauna destul de clară. Raportul a descoperit că pe aceste teme instituțiile europene și parlamentele naționale au mai multe puncte de vedere și astfel constatăm uh, complexitatea problemei și importanța unei dezbateri. Comisia își va consolida interacțiunea cu parlamentele naționale, uh, și în, iar mecanismul de control al subsidiarității este un instrument cheie în acest proces. La dezbaterea cu privire la subsidiaritate și uh, proporționalitate, ne-am dat seama că noile prevederi ale Tratatului de la Lisabona alorgă, alocă prerogative suplimentare parlamentelor naționale și Comitetului Regiunilor. Ca informație suplimentară, vă pot spune că în 2010 am primit 390 de avize din partea parlamentelor naționale, că e vorba de avize în, emise în cadrul acestui mecanism de control al subsidiarității ori în dialog. Din aceste 390 de avize, mai bine de 30 sunt negative, dar constatăm o creștere de 55% a avizelor față de anul trecut. Deci, ne dăm seama că parlamentele naționale sunt tot mai uh, interesate de chestiunile legate de subsidiaritate. subsidiaritate. Și aș dori să profit de ocazie pentru a mă referi la încă o chestiune pe care am discutat-o înainte cu domnul Lene și foarte pe scurt să vă informez în legătură cu felul în care dorim să îmbunătățim uh, funcționarea sau administrarea agențiilor. După cum știți, există un grup de lucru interinstituțional care studiază această chestiune. Am introdus acest concept pentru că activitatea dinainte nu a fost foarte bine privită de către statele membre și încercăm acum să implicăm și statele membre cât de mult în acest proces și trebuie să vă spun că cooperarea cu Parlamentul European și cu uh, grupul de lucru condus de doamna Jutta Haug uh, este foarte bună și uh, toată această activitate analitică care a fost finalizată este excelentă. Dar e momentul să luăm decizii politice, să mergem mai departe în procesul nostru și sper că Consiliul Consiliul va, uh, se va implica mai activ în acest uh, grup interinstituțional. Președinția belgiană ne-a transmis câteva semnale foarte pozitive. Am uh, pus problema pe tapet și cu președinția maghiară și deci sperăm că cu sprijinul Parlamentului European, sperăm să ajungem la un rezultat pozitiv înainte de lansarea dezbaterii cu privire la cadrul financiar multianual. Pentru că în prezent avem mai bine de 6.000 de funcționari în cele 33 de agenții existente, iar bugetul acestor agenții pentru 2011 este de 770 de milioane de euro. Uh, tot timpul vorbim de măsuri de austeritate și că trebuie să facem economii. E un domeniu Uh, care uh, are mare potențial, deci dacă uh, analizăm mai bine situația, putem să îmbunătățim eficiența agențiilor pe viitor. Domnule președinte, v-am răpit destul de mult timp și cu îngăduința dumneavoastră mă opresc aici și o să încerc să răspund și la întrebările dumneavoastră și ale deputaților. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare cât se poate de informativă. Ați abordat mai multe teme. Voi da mai întâi cuvântul celor doi doi raportori prezenți, doamnei Nibler și doamnei Lichtenberger, și apoi uh, vom merge pas cu pas mai departe. Angelica Nibler, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. Îmi cer scuze că am ajuns puțin mai târziu, a trebuit să particip și la voturile de la ITRE, însă am ascultat cu mare atenție concluziile dumneavoastră finale. Domnule președinte, nu voi prezenta acum raportul, ci voi face doar o observație referitor la ceea ce a spus domnul comisar și voi adresa o întrebare am uh, înaintat raportul de inițiativă privind evaluările de impact independente și aici, uh, în comisie și la Parlament, uh, ne-am preocupat mereu de acest subiect. Comisia Europeană în ultimii ani a făcut multe pe această direcție pentru ca evaluările de impact independente să fie optimizate la nivel intern, însă s-au constatat în continuare deficite. De aceea vă rog să vă exprimați poziția vis-a-vis -vis de acest lucru și să ne spuneți dacă considerați că vor mai fi făcute progrese pe această direcție. Am constatat că în anumite domenii nu se fac uh, evaluări de impact. Vreau să amintesc ceea ce a spus în decembrie doamna McCarthy atunci când am avut o dezbatere în ceea ce privește rapoartele de inițiativă. În martie la um, AFCO s-a la AFET s-a solicitat o asemenea evaluare de impact și până acum nu s-a rezolvat nimic, acest lucru se întâmpla la Econ. Uh, de asemenea, discutăm acum despre um, directiva privind drepturile consumatorilor și nici în ceea ce privește această directivă nu există un studiu de impact. Știu că mă exprim foarte rapid, însă sunt lucruri importante pentru majoritatea colegilor. În ceea ce privește evaluările de impact, ceea ce ne deranjează cel mai mult este că nu este prezentată o dezbatere privind alternativele. Noi primim mereu de la comisie o evaluare de impact, sunt prezentate două alternative, una dintre inițiative confirmă uh, într-o proporție de 99,9% propunerea comisiei, iar cea de-a doua alternativă este formulată astfel încât uh, oricine, după ce verifică plauzibilitatea, va spune așa nu se poate face. Însă nu există o dezbatere clară care să ne ofere niște alternative. Deci, practic, Comisia ne impune o anumită evaluare de impact și o alternativă singulară. Și aș vrea să reglementăm acest lucru și anume să ne se dea și nouă posibilitatea de a face mai multe. Iar ultima observație, în raportul meu voi propune ca noi să putem uh, îmbunătăți sistemul nostru de evaluare de, la, de impact de la Parlament, astfel încât să obținem mai multe progrese și să putem fi luați mai în serios de către Comisie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Lichtenberger! Mulțumesc. În primul rând, o observație. De fiecare dată când uh, vorbim despre smart regulation, mă gândesc la mașina smart. Într-adevăr, este eficientă, dar și foarte mică. Și nu este admisă decât pentru puține persoane, nu este potrivită decât pentru puține persoane. Deci, haideți să fim atenți și să nu uh, impunem acest model pentru toată lumea, pentru că eficiența este importantă, dar vorbim aici despre drepturi, drepturi fundamentale, impozite și echilibru. Deci, această dezbatere privind eficiența, sigur, ea uh, reflectă o critică importantă adresată Uniunii Europene, însă haideți să privim lucrurile cu atenție, pentru că noi până la urmă garantăm anumite drepturi și trebuie ținut cont și de alte criterii. O observație la față de ceea ce a spus uh, doamna Nibler și vis-a-vis -vis de studiile de impact. Ceea ce aud eu mereu din partea cetățenilor este faptul că acestea nu sunt suficient de transparente. Nu se știe exact care sunt consecințele care se evaluează și ce se lasă pe din afară. Același lucru este valabil și pentru studiile de impact. Cine este întrebat, cine este chestionat, cine este luat în serios în cadrul consultărilor și care sunt părțile ignorate, care sunt criteriile în funcție de care se realizează avizele în urmele consultările, consultărilor și cum sunt ele integrate în cadrul procesului. Multe persoane își doresc mai multă claritate în acest proces, multe persoane își doresc să participe și să obțină un feedback și cred că au dreptul la așa ceva. Însă acum voi trece la monitorizarea și implementarea uh, dreptului UE. Știu că o mare cerință din partea Comisiei sunt aceste tabele de corelare. Este un subiect important, însă nu este problema noastră. Este o problemă care ține de statele membre, state membre care sunt reticente sau care nu furnizează suficiente informații. Sigur că este bine să existe asemenea cerințe, însă problemele apar la nivelul statului membru, stat membru care nu se implică suficient pe această direcție sau care nu dorește să trateze problema la un alt nivel. În ceea ce privește transpunerea dreptului Uniunii Europene, în rezoluția noastră am cristalizat două aspecte importante. În primul rând, transparența acestor chestiuni, pentru că eu cred că noi, în calitate de Parlament European și în calitate de deputați, ar trebui să subliniem cu claritate că avem nevoie de un feedback. Trebuie să știm câte mențiuni de încălcare a transpunerii au fost uh, sesizate, care a fost feedback-ul cetățenilor. Feedback referitor la ceea ce facem noi la nivel logistic. Și nu putem face acest lucru decât dacă știm ceea ce ne-a fost transmis de către cetățeni. de către cei care se adresează comisiei, care sunt obiecțiile acestora și ce deficite au constatat. Pentru că numai în felul acesta putem optimiza procesele. Și este importantă această cerință de transparență, o cerință care până acum nu a fost îndeplinită, din păcate. Am spus de asemenea că dorim să știm care sunt plângerile care sunt trimise înapoi către statele membre și ce se întâmplă cu acestea pentru că există aici anumite probleme și acesta este deficitul pe care îl observ și în proiectele pilot. Nu există un, o rețea de feedback transparentă, astfel încât și colegiitorul să fie implicat. Noi trebuie să cunoaștem aceste lucruri, pentru că trebuie să avem un feedback pentru a vedea care sunt deficitele și pentru a vedea ce putem să îmbunătățim noi la nivel de procese legislative parlamentare. Nu știu dacă putem să ne așteptăm la îmbunătățiri pe această direcție, dar dacă răspunsul dumneavoastră ar fi nu, mă întreb de ce? Pentru că și acest lucru este interesant. Puteți să ne spuneți, sigur, nu putem rezolva asta, dar atunci trebuie să discutăm despre acest lucru și să vedem de ce. Pentru că ne aflăm cumva în aer în ceea ce privește acest lucru de când mă aflu eu în acest Parlament. Sigur că nu dumneavoastră ați fost mereu responsabil de acest mandat, însă în ultima vreme ați fost. De aceea aș vrea să se solicite acest lucru odată în plus, pentru că de când sunt eu deputată în acest Parlament nu s-a mișcat nimic pe această cale și cred că Parlamentul merită un răspuns. În al doilea rând, în ceea ce privește buna administrare, good administration, avem un nou temei juridic. Acesta se regăsește în articolul 283. mi s-ar uh, părea foarte important ca procedurile de infringement, de încălcare, să fie codificate, pentru că în felul acesta impresia cetățenilor, feedback-ul de la ei ar fi mai clar cetățenii nu știu care sunt uh, regulile pe care se bazează această procedură. De aceea și în ceea ce privește această procedură infringement, lucrurile nu ar trebui să fie atât de codificate, pentru că, sigur, există încălcări. Să spunem că un anumit grup de lobby în domeniul transporturilor se simte prejudiciat. Uh, sigur că putem vorbi de încălcări, însă dacă uh, 500 de uh, solicitări nu sunt rezolvate, atunci vorbim într-adevăr de o procedură de infringement. Și în calitate de deputat constat că de multe ori se întâmplă așa. Tocmai aceste întrebări referitoare la implementare, neimplementare, transpunere, netranspunere corectă a legislației europene trebuie privite mai îndeaproape, pentru că se, doresc, uh, se dorește să se dea răspunsuri rapide la petițiile cetățenilor și eu susțin acest lucru, mai ales în cadrul acestui pilot european, proiect pilot european, Aici este implicat și statul membru și, practic, lucrurile se cam poticnesc la acest nivel, iar cetățenii, din nou, se află în fața unei dileme, pentru că lor li se răspunde că petiția a fost înregistrată, a fost primită și apoi nu mai primesc niciun răspuns, pentru că la un moment dat lucrurile se blochează. De aceea, cred că nu trebuie să discutăm numai despre eficiența cheltuielilor administrative, ci trebuie să uh, discutăm și despre un alt aspect, și anume cetățenii care se adresează periodic comisiei, acestora trebuie să li se răspundă de asemenea periodic și noi trebuie să știm cum se desfășoară lucrurile. Sigur, nu în detaliu, nu trebuie să știm că domnul Iosef, nu știu cum, s-a plâns și că totul a fost o mare prostie, dar trebuie să știm care este cadrul în care se mișcă aceste petiții, câte sunt și pe ce direcție mergem. Pentru că numai în felul acesta putem să ne îmbunătățim activitatea și nu putem să pornim numai de, de la niște supoziții sau să ne vedem confruntați cu niște întrebări individuale. Deci aș uh, fi foarte bucuroasă dacă am putea să înaintăm pe această direcție, să progresăm și văd că sunteți o persoană cât se poate de deschisă, așa încât haideți să ne propunem acest lucru pentru anul viitor. Mulțumesc, doamna Wallis. Thank you very much, Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc domnului comisar pentru prezentarea extrem de detaliată ne face mare plăcere să vă avem printre noi. Diferiți colegi au vorbit despre diferite aspecte, însă eu aș fi vrut să mă refer la un lucru mărunt pe care dumneavoastră l-ați menționat. Predecesorul dumneavoastră, comisarul Wallström, doamna comisar Wallström, instaurase o tradiție și anume ca documentele legislative să fie uh, redactate sub forma unui rezumat. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră doriți să continuați această tradiție sau nu. Nu știu în ce stadiu se află această tradiție în momentul de față și aștept o confirmare din partea dumneavoastră să, în așa fel încât să continue într-un mod poate mai vizibil. Rapkaivet. Domnul Rapcai. Ich will... Foarte pe scurt aș vrea să spun și eu câteva cuvinte referitoare la ceea ce a spus doamna Lichtenberger pentru a nu ne nu pentru a o contrazice, ci pentru a obține mai multă claritate și pentru a reveni și asupra domeniului pe care îl reprezintă doamna Nibler. Aceste tabele de corelare reprezintă și pentru noi o problemă. Știu, știu cum se... Știu, știu la ce te-ai referit. Însă, trebuie să fie clar că ele sunt o problemă și pentru noi. Pentru că noi suntem legiuitori, iar dacă statele membre nu fac lucrurile cum trebuie, atunci trebuie să acționăm. Nu putem să spunem că statele membre nu fac acest lucru și nu se poate schimba nimic, ci trebuie să acționăm. Asta pentru a fi cât se poate declare în ceea ce primește terminologia. Și în al doilea rând, în ce privește limba pe care o folosim, vorbim de smart regulation și de eficiență. Doamna Eva Lichtenberger a spus că eficiența nu înseamnă totul. Sigur, mie mi se pare eficiența foarte importantă, însă sunt de părere că eficiența și smart regulation nu înseamnă același lucru. Întotdeauna este o chestiune de terminologie. Eficiența nu este ceva absolut, este ceva relativ, poate fi măsurată. Și știu că în uh, uzul lingvistic așa se întâmplă lucrurile. Trebuie să spun ce doresc să obțin și cum reușesc să obțin acel obiectiv prin intermediul celor mai eficiente mijloace. Acest lucru pentru a clarifica cum stau lucrurile. În ceea ce privește studiile de impact, evaluările de impact, vreau să mă refer la proiectul de raport. Îmi place foarte mult pentru a anticipa, deci nu uh, pun acest lucru sub semnul întrebării, însă trebuie să fim atenți. Pentru că, sigur, aceasta este perspectiva mea. Și eu nu cred că există o independență totală. Întotdeauna trebuie să ne întrebăm față de cine sunt independent. Și aceasta este o întrebare relativă. Sigur, independență, independență, independent de anumite îndrumări fac ceva pentru a dovedi ceva altcuiva, iar acel altcineva căruia doresc să-i arăt cum stau lucrurile, nu trebuie să fie cel care stabilește prerogativele. Pentru că știm și noi cum stau lucrurile, primim o, uh, o expertiză din partea comisiei Primim cinci expertize diferite față de același subiect, însă trebuie să ne întrebăm imediat cine ne-a însărcinat pentru că, uh, și cine a comandat studiul respectiv și în felul acesta știm cum se desfășoară lucrurile. De aceea, independent și acest termen trebuie privit relativ și nu trebuie să exagerăm pe nicio direcție. Important este să existe un studiu de impact, fie că este independent, fie că nu, dar acesta nu trebuie să fie comandat de către legiuitor, iar legiuitorul nu poate să ajungă în situația în care să trebuiască să se justifice față de cei care realizează studiul de impact. Pentru că realizatorii studiului de impact sunt niște furnizori de servicii pentru legiuitor și noi dorim să ni se presteze un serviciu rezonabil și nu impunem anumite... Ei sunt niște furnizori de servicii. Trebuie clarificat acest lucru pentru că am impresia că se discută aici uh, la nivel ambigu despre aceste lucruri. Se vorbește despre realizarea studiilor de către o instituție, de către un departament intern, se vorbește despre administrație. Uh, îmi place foarte mult raportul, după cum spuneam, uh, și sunt uh, mulțumit cu propunerile, fundația și faptul că deputații ar putea să fie membri în Consiliul de Conducere, însă trebuie să avem grijă să nu o luăm pe o pantă greșită. Și încă o observație finală, și anume și aici trebuie să dăm novadă de precauție. Vorbesc aici despre neutralitatea costurilor, un aliniat care apare în final. Sigur că, fiind vorba de final, nici nu putem face rost de mai mulți bani decât avem. Eu uh, nu sunt ranchiunos, dar nu uit cum stau lucrurile. Acum câteva vreme a venit comisarul uh, în fața noastră și atunci i-am spus ceva și nu era o critică. Și anume, domnul Royle președintele Comisiei ITRE a spus un lucru rezonabil, și anume că pentru astfel de lucruri ar trebui să ne extindem serviciul nostru științific, ceea ce costă bani. Iar presa a chestionat comisia și a găsit un reprezentant, nu-i cunosc numele, pe care l-a întrebat vis-a-vis -vis de acest lucru. Și acest lucru a fost mediatizat. Deci noi, comisia, dăm mai mulți bani Parlamentului. Și, de fapt, situația este inversă. Noi dăm Comisiei bani. Și dacă noi decidem că este nevoie să se aloce mai mulți bani, atunci așa este. Acesta este necesarul. Deci cred că ar trebui să clarificăm. Atunci când spunem avem nevoie de capacități pentru a deține ceva, atunci aceste capacități trebuie stabilite, iar noi suntem cei care decidem asupra acestui lucru. Noi decidem dacă alocăm capacitățile sau nu. De aceea, mie mi se pare foarte bună propunerea făcută de doamna Angelica Nibler. Anumite lucruri trebuie clarificate, trebuie exprimate mai bine și nu trebuie să apară o impresie iluzorie în anumite direcții. Mulțumesc, doamna Wikström. Tack, herr ordförande, och jag vill också framföra ett varmt tack. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să mulțumesc domnului comisar, precum și colegilor care ne-au înaintat texte atât de interesante. E vorba de documente care vor modifica metoda noastră de lucru, o vor îmbunătăți. Și, într-adevăr, aș dori să-i mulțumesc doamnei Nibler, care a preluat foarte multe din uh, punctele mele de vedere în textul său. Va trebui să ne grăbim puțin, în așa fel încât Comisia să poată elabora o directivă referitoare la rezultatele studiilor de impact. Așteptăm un raport definitiv în acest sens. Și trebuie să dăm dovadă de transparență, mai ales față de cetățenii europeni și față și de celelalte instituții. Trebuie să putem publica rezultatele muncii noastre. Eu sunt de părere că ideea unei directive clare și transparente reprezintă un lucru bun, un adevărat progres, în așa fel încât să ținem seama de toate îngrijorările care au fost formulate. Ceea ce ne dorim este să obținem rezultate mai bune. Doamna Nibler spune că lucrurile trebuie simplificate, munca administrativă, munca legislativă trebuie simplificate. Iată un aspect important. S-a evocat de asemenea principiul in-out. Însă eu mă întreb dacă această simplificare se poate face în funcție de procente Uh, în așa fel încât să se sporească eficiența, să se facă mai multe economii. Știu că la comisie există idei bune pentru uh, îndeplinirea acestor obiective. De aceea propun, doamnă Nibler, o cale care mie mi se pare indispensabilă în ceea ce privește uh, evaluarea impactului. Poate că am avea nevoie de reguli noi reguli care să fie pozitive, să fie benefice. Ceea ce noi ne dorim este să consolidăm posibilitatea noastră de a evalua consecințele uh, pentru fiecare uh, stat membru. Eventual, am putea crea o agenție care să se ocupe de acest lucru. Și cred că doamna raportor are dreptate în momentul în care spune că toate aceste studii de impact trebuie făcute în mod independent. Eu nu cred că putem să propunem o soluție miracol care să funcționeze în toate cazurile. Nu mă aflu în Parlament de multă vreme, însă există anumite reguli reguli, spre exemplu, în ceea ce privește modul în care funcționează biblioteca, modul în care uh, trebuie să lucreze personalul care lucrează, care este afectat acolo. Uh, e vorba de organizare cotidiană, de zi cu zi. Noi ceea ce vrem să obținem este o organizare cât mai eficientă, cu persoane cât mai competente. Poate că am putea să găsim o cale să obținem informații cât mai adecvate. Bineînțeles, studiile necesită întotdeauna personal, resurse și așa mai departe, energie. Dar poate că am putea simplifica anumite elemente în munca de zi cu zi a parlamentarilor. Poate că am putea vedea care sunt țările care au reușit deja să uh, cuantifice costul unor astfel de măsuri. Nu vorbim aici despre o limită financiară, ci este vorba despre lucruri simple, precum putem întreba o persoană referitor la un document de mici dimensiuni. Există de asemenea o activitate similară celei de bibliotecă care ar putea să fie extinsă și aceasta ar fi un serviciu de formare de valoare și în felul acesta s-ar putea transmite cunoștințele pozitive. Trebuie să ne bazăm mereu pe cunoștințe solide, astfel încât lucrurile să fie aplicate în mod corespunzător. Și în final doresc să subliniez că acesta este un raport cât se poate de interesant și bine redactat, iar ambii colegi uh, au contribuit prin propunerile lor și prin uh, opiniile uh, exprimate la un raport foarte bun. Am vorbit foarte mult, însă mi se pare foarte interesant acest raport și mă interesează în mod deosebit. Mulțumesc, doresc să fac și eu patru observații în ceea ce privește acest raport. Sunt de acord uh, cu părerea doamnei Nibler și cu cea a domnului Rapcai, dar sunt de altă părere decât doamna Wikström. Eu sunt pentru soluția cu înființarea fundației. Lucrez de 16 ani în acest parlament și uh, am uh, lucrat cu funcționari din interiorul acestui parlament, de la nivel administrativ. Am lucrat foarte bine cu ei, dar uh, tot ceea ce uh, duce la consolidarea activității funcționarilor de aici ne slăbește nouă activitatea. De aceea noi nu avem de o, nevoie de o structură suplimentară care să ne uh, slăbească nouă activitatea, ci avem nevoie de soluții mai flexibile. Am uh, așteptat 13 luni până s-a adoptat directiva privind designul și uh, sperăm să nu se mai întâmple acest lucru. Toate aceste lucruri um, apar ca probleme din cauza structurilor administrative, care sunt destul de greoaie. În ceea ce privește tabelele de corelare pe care le abordați și domnul comisar, vreau să spun și eu un lucru. În prezent uh, și președinția ungară ne-a însărcinat să negociem concret în ceea ce privește aceste tabele de corelare, însă cred că ar trebui să avem niște legislații mai bune, pentru că vorbim aici despre um, aceste relații interinstituționale care au fost reglementate în anul 2003. Pe vremea respectivă nu exista tratatul de la Lisabona, însă acum situația s-a schimbat. Au fost acumulată mai multă experiență și acest termen de impact assessment, uh, de acesta se ține cont mai mult, transparență, transparență consolidată, uh, Uh, toate aceste lucruri trebuie dezbătute în mod rezonabil și spun că se poate deschis acest lucru pentru că aici sunt și reprezentanți ai Consiliului. Um, despre tabelele de corelare am putea discuta mai ușor dacă am abordat și celelalte chestiuni și am uh, abordat totul sub formă de pachet. Iar uh, eu când am auzit uh, ce se dorește, am spus că ar trebui să le spunem Consiliului că trebuie să se faciliteze lucrurile discutându-se despre pachet în întregime decât, despre, uh, decât să se discute despre um, aceste lucruri în mod individual. În al doilea rând, aș vrea să știu, pentru că acest lucru este discutat mereu în prezent, cum stau lucrurile în ceea ce privește statutul uh, funcționarilor. Pentru că, la un moment dat, se spune că va exista și va fi cristalizat și acesta. Însă când? Pentru că la un moment dat este destul de ambigu. Sigur că acest punct nu este pe ordinea de zi, însă aș vrea să știu dacă domnul vicepreședinte poate să facă vreo afirmație de natură tehnică pe această direcție. Uh, ca să știm cum se de vor desfășura lucrurile și să ne putem planifica și noi uh, activitatea în cadrul comisiei. Un alt punct uh, care a fost abordat uh, la grupul de la nivel înalt organizat de domnul Helmut Stoiber, la care am participat și eu, pentru că a trebuit să prezint uh, anumite propuneri uh, și moduri de implementare ale acestora în cadrul comisiei noastre, uh, S-a discutat despre acest gold plating. Noi ne confruntăm mereu cu problema că anumite prevederi nu sunt suficient de utile și din această cauză sunt greu de transpus în legislația națională. Atât Marea Coaliție din Germania, care a guvernat din 2005 până în 2009, a precizat în tratatul de coaliție că toate uh, prevederile legale trebuie transpuse într-un raport de 1 la 1, fără niciun tip de gold plating. Cu toate acestea, toate uh, legislațiile care au fost transpuse au fost transpuse conform uh, acestei proceduri de gold plating, deci tratatul nu a fost respectat niciodată. De aceea și raportul de implementare uh, în raportul de implementare al Parlamentului ar trebui să se spună că există anumite aspecte birocratice, și vorbim aici despre directiva privind antidiscriminarea, deci ar trebui să se spună că birocrația își are rădăcinile de multe ori la nivel național și nu la nivel european. În ceea ce privește reducerea birocrației cu 25%, acesta este un obiectiv important, însă posibilitățile uh, pe care le au statele membre la dispoziție nu sunt exploatate suficient și acest punct ar trebui să fie abordat în rapoartele uh, corespunzătoare, pentru că ar trebui să se spună, v-am oferit posibilitatea statelor membre de a reduce birocrația, însă nu exploatați această posibilitate. Și aceasta ar trebui să fie și o temă de discuție în dezbaterea publică ar trebui să se examineze de asemenea modul în care uh, se utilizează această posibilitate și în ce măsură sunt transpuse uh, legile uh, de la nivel european la nivel național. Acestea au fost cele patru puncte pe care doream să le completez. Aveți acum o listă foarte mare uh, de puncte la care să răspundeți și aveți ocazia să vă referiți la ele. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și Vă mulțumesc și pentru urările de succes și noroc, pentru că, într-adevăr, întrebările adresate sunt foarte pertinente. Mai întâi, o observație de natură generală. Noi, la Comisie, apreciem foarte mult modul în care cooperăm cu dumneavoastră și presiunea pozitivă pe care uh, o exersați asupra statelor membre, asupra Consiliului, pentru a respecta legislația europeană pentru a face în așa fel încât transpunerea legislației europene să fie eficientă și transparentă. Pentru că, într-adevăr, dacă există divergențe în modul în care, diferențe în modul în care se aplică legisla, legislația europeană, atunci ne confruntăm cu probleme și noi punem accentul pe uh, subiecte importante, cum ar fi, spre exemplu, piața unică. Încercăm să introducem uh, modificări, îmbunătățiri în acest domeniu și vă mulțumesc pentru această cooperare. Fiți sigur că această cooperare este foarte apreciată la nivelul uh, comisiei. Și voi veni întotdeauna la comisia noastră pentru a discuta diferite subiecte, în așa fel încât să găsim soluțiile cele mai bune. Apreciez de asemenea și comentariile doamnei Nibler și anume referitare la raportul, uh, eforturile făcute pentru a redacta acest raport. E adevărat că trebuie să examinăm procedurile din toate unghiurile, din toate punctele de vedere și sunt uh, recunoscător doamnei Nibler pentru explicațiile și sugestiile sale. Le voi transmite mai departe Uh, comisiei, colegilor din comisie și, într-adevăr, e nevoie de exemple concrete, spre exemplu, taxa pe produsele financiare, uh, drepturile consumatorilor, consumatorii care uh, sunt de părere că studiile de impact nu au fost întotdeauna suficient de bune. Apoi, în ceea ce privește găsirea unor alternative, da, este o observație întemeiată. Acest lucru face parte, aș spune eu, și din dimensiunea psihologică a unui dosar. În momentul în care se pregătește un proiect, e greu să știi încă de la bun început dacă acest proiect va fi unul de succes. Deci întotdeauna se încearcă găsirea unor soluții alternative. Și înțeleg că, într-adevăr, în anumite cazuri, uh, o astfel de oglindă a soluțiilor alternative ar putea să îmbunătățească legislația și mm, am putea vedea dacă există alternative și care ar fi consecințele concrete la acestora. Într-adevăr, uh, acestea pot contribui la evaluare. Apoi, în ceea ce privește calitatea studiilor de impact, sunt de acord cu dumneavoastră. E adevărat că acum câțiva ani de zile nu a fost întotdeauna uh, o tradiție uh, și am avut un feedback din partea dumneavoastră, uh, din partea serviciilor Comisiei, din partea cetățenilor și ne-am dat seama că trebuie să îmbunătățim lucrurile. Într-adevăr, trebuie să avem o legislație mai inteligentă. Am să revin la cuvântul smart, așa cum l-ați evocat adineori. Uh, trebuie să fim atenți, să nu existe obstacole pe care nu le-am prevăzut încă de la bun început, să nu le găsim într-o situație dificilă, pentru că ne-am dat seama uneori că un proiect a fost uh, fie ridicol, fie a fost atât de criticat încât într-adevăr n-a avut o valoare adăugată și așa mai departe. Într-adevăr, este o sarcină a Comisiei să se asigure că legislația noastră europeană este mai bună, este mai eficientă. Acum, în ceea ce privește valorile și studiile de impact, știu că este un subiect care a fost discutat de foarte multă vreme. L-am evocat de mai multe ori, de multe ori, domnule președinte, dumneavoastră mi-ați dat exemple. și știu că și la biroul de previziuni bugetare există exemple în acest sens. Eu știu că dacă ne referim la partea concretă a muncii, cum anume sunt realizate, există o propunere care se face și pot să vă spun că Uh, procedurile de studii de impact sunt luate foarte în serios de către comisie. Deci există o propunere din partea colegiului pentru a, adopta un uh, act legislativ. Acesta este propus, uh, adoptat și înaintat mai departe colegiuitorilor și așa cum spunea și domnul Rabca, este dreptul dumneavoastră pentru că și dumneavoastră sunteți uh, colegiuitor, puteți să înaintați amendamente și de multe ori amendamentele dumneavoastră, propunerile de modificări sunt destul de importante, foarte importante și e bine să existe un studiu de impact pentru că de multe ori ori, amendamentele modifică atât de profund propunerea inițială, încât primele concluzii ale primului studiu de impact nu mai corespund cu filozofia propunerii respective. Și atunci ar fi bine ca și Parlamentul să poată să uh, ia cunoștință de un studiu de impact care să țină seama și de amendamentele și de propunerile de modificare făcute de Parlament. Și așa cum ați spus, și mă întorc la observațiile domnului Rapcai, e adevărat că nu e foarte simplu să instaurezi un astfel de sistem, pentru că e nevoie de imparțialitate, e nevoie de experți imparțiali. Uh, fiecare expert are o experiență, unul a lucrat pentru o firmă, altul pentru o altă firmă, uh, au fost formați să gândească într-un anumit fel. Deci e foarte greu să obții întotdeauna experți perfect imparțiali. Există o complexitate de puncte de vedere, de opinii. Bun, însă, în final, în momentul în care s-a făcut acest studiu de impact, încă mai rămâne de luat o decizie la nivel politic. Și decizia se ia plecând de la avantaje, dezavantaje, plecând de la analiza uh, subiectului respectiv, dar în final rămâne o poziție politică, o decizie politică. În ceea ce privește sporirea transparenței, eu am speranța că publicarea acestor uh, foi de drum, în așa fel încât să avem oarecare un grad de predictibilitate al evenimentelor, când, unde, cum, cu cine, acest lucru va contribui la spărirea transparenței. Uh, Parlamentul European este o instanță deosebit de importantă în acest, uh, în acest proces. Și nu e vorba doar de concluziile studiilor de impact uh, prezentate de comisie, ci e vorba și de faptul că veți ști uh, în avans Uh, dinainte cum se vor petrece lucrurile, când va fi uh, apărea cartea albă, când va apărea cartea verde, când vor fi recomandări, când vor fi concluzii, când se va face studiul de impact, când vom fi în măsură să facem propuneri. Deci procesul va fi mult mai transparent și Bineînțeles, sperăm că acest lucru va duce la o sporire a calității studiilor de impact, a o sporire a calității sistemului de evaluare și a procedurilor de evaluare. Sunt de acord cu uh, uh, doamna Lichtenberger, și anume că mașina smart e o mașină mititică și că nu încape prea multă lume în ea. Și că poate ar fi nevoie de mașini mai mari. Dar, după părerea mea, cuvântul smart în acest context nu se referă la mașină, ci se referă la ideea că ne dorim o legislație mai inteligentă, mai eficientă, care să aplice tehnologiile, mă rog, cele mai avansate în materie de design. Cel puțin astea sunt caracteristicile pe care am vrea noi să le avem în noua legislație. Nu ideea că e o legislație mică, redusă, ci o legislație inteligentă. Și în acest sens aș spune că noi încă ne aflăm într-un proces în care încă mai învățăm. La început nu exista studiul de impact deloc. Și pe măsură ce l-am instaurat am înțeles că trebuie să analizăm o propunere din toate punctele de vedere. Care ar fi costurile? Care ar fi costurile de mediu, spre exemplu? Care este dimensiunea socială, economică a unei astfel de propuneri? Cum anume ar putea duce eventual la o creștere a șomajului sau o scădere a acestuia? Care va fi impactul concret asupra unui sector de activitate. Asta întotdeauna încercăm noi să acoperim prin uh, legislație. Și cred că acum într-adevăr, extindem aceste tabele de corelare, încercăm să avem un proces de evaluare care să țină seama de un număr cât mai mare de puncte de vedere și de unghiuri. Doar astfel vom ajunge la rezultate mai bune. Acum, în ceea ce privește transparența referitoare la procedurile de încălcare pe care le poate lansa Comisia. Doamna Lichtenberger a, uh, a spus că acest subiect este unul foarte important pentru Parlamentul European. A, uh, suntem de acord cu dumneavoastră și anume că trebuie să avem cea mai bună transpunere posibilă a legislației europene în legislație națională. Pentru că acest lucru reprezintă o condiție de bază pentru integrarea europeană și orice document legislativ are consecințe atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru procesul de integrare europeană. Noi la Comisie ne aflăm într-o situație în care trebuie întotdeauna să găsim acel echilibru subtil. Uh, există cazuri în care legislația europeană nu a fost corect transpusă, acestea au fost aduse în fața Curții de Justiție, uh, au existat discuții, o muncă, o colaborare cu statele membre pentru a vedea cum se pot corecta situațiile acestea sau deficiențele uh, în modul în care se transpune legislația europeană. Și mai mult decât atât, analizăm acest lucru și dintr-un alt punct de vedere, și anume cum putem să lucrăm cât mai repede și cât mai eficient. Încercăm într-adevăr să utilizăm toate contactele informale, toate instrumentele, uh, în așa fel încât să rezolvăm o problemă înainte ca aceasta să devină uh, o procedură uh, de uh, încălcare înainte ca acest lucru să devină un dosar în sine. Știu că această atitudine este una pozitivă, este una care dă rezultate. Dacă ne uităm la câte cazuri au ajuns la Curtea de Justiție, numărul este destul de mic. Noi sperăm că statele membre vor acționa mai repede și vor fi mai eficienți în ceea ce privește aplicarea, implementarea legei, legislației europene pe viitor. Acum, în ceea ce privește informarea, din câte am înțeles eu, pentru dumneavoastră acest subiect este unul deosebit de important și anume să dispuneți de informații precise, să știți exact ce se întâmplă. Ei bine, raportul Ultimul raport anual confirmă faptul că, în continuare, Comisia va produce rapoarte detaliate despre modul în care se aplică legislația europeană, care sunt problemele principale cu care ne-am confruntat și în raportul de anul acesta vor exista de asemenea și informații în ceea ce privește numărul de plângeri, uh, numărul de dosare care au fost analizate și așa mai departe. Deci informația va fi disponibilă. În același sens pot să spun că uh, veți obține informații și despre proceduri Uh, vom reuși să ajungem la un acord final uh, și Comisia Europeană va înainta aceste informații Parlamentului European. Ceea ce este important este să spunem că în mod obiectiv vă, să vă putem informa în momentul în care există o problemă. Dacă primim o plângere, dacă trebuie să lansăm o anchetă și dacă stabilim că există o problemă, trebuie să fim în măsură să vă comunicăm acest lucru. De multe ori durează până când obținem toate explicațiile, toată expunerea de motive, deci trebuie să fim foarte preciși în momentul în care vă înaintăm o informație. Uh, pentru că putem face acest lucru în momentul în care toate lucrurile au fost limpeside, suntem siguri că există un caz, un dosar, cel puțin din punct de vedere al comisiei, trebuie să uh, existe uh, această rigoare. Însă uneori situația se complică, pentru că de multe ori nu avem uh, un caz, un dosar în sine stabilit, determinat în mod foarte clar. Și acum, aș continua cu întrebarea doamnei Wallace. O întrebare foarte bună. Văd că doamna Wallace nu mai este în sală. Uh, cred că este foarte important să continuăm cu această tradiție de informare. Asta este în beneficiul cetățenilor uh, și nu numai în beneficiul cetățenilor, pentru că de multe ori e adevărat că legislația este atât de complicată uneori că chiar și nouă la comisie uh, ne vine greu să o înțelegem pe deplin. Deci e bine să explicăm cetățenilor care este scopul uh, legislației, să putem uh, propune cetățenilor un rezumat, un, o explicație de ce ne dorim acea legislație. Voi verifica cum stau lucrurile în acest domeniu, însă vă pot asigura că această tradiție de informare va continua uh, și vă voi spune exact care va fi uh, planificarea. Uh, cu siguranță vom continua acest sistem de informare pentru cetățeni, însă vom încerca să îl facem mai atractiv pe viitor pentru cetățeni. Ah, o văd pe doamna Wikström și mă uit la întrebările pe care dumneavoastră mi le-a adresat, le-am găsit. Pro, chestiunea transparenței. Am, cred că am răspuns în parte când am răspuns doamnei Lichtenberger. Uh, dumneavoastră, doamna Wikström, ați evocat și ideea simplificării. E o dezbatere în sine ideea aceasta a, a simplificării și ne-am întrebat de multe ori la comisie cum să facem acest lucru cum să facem în propunerile noastre legislative, cum să facem în executarea programelor noastre și ce anume putem face la nivelul Comisiei pentru a simplifica lucrurile și procedurile. Și cred că acum a venit momentul potrivit pentru a inova în acest domeniu. Pentru că dacă ne uităm la problemele curente, obișnuite, cu care ne confruntăm când vine vorba de simplificare, vedem că întotdeauna încercăm să găsim un echilibru între proceduri și controle. Și de multe ori, când încercăm să simplificăm procedurile, sau, în, spre exemplu, în ceea ce privește executarea programelor, ă, ne confruntăm cu regulamentul financiar, unde se află banii, cum au fost alocați, cine controlează, modul în care s-au cheltuit și așa mai departe. E un lanț întreg de etape care trebuie respectat. De aceea, de multe ori, pentru beneficiarii finale ai programelor, lucrurile se complică. Uh, dacă doriți ca eu să merg în țările dumneavoastră sau dacă merg în țări terțe, de multe ori mi se spune uh, vă rugăm, da, vrem fonduri, dar, poate mai puțin, dar măcar regulile să fie mai simple, mai clare, pentru că nimeni nu-și dorește reguli complicate și exact asta uh, reia și ideea pe care ați uh, evocat-o dumneavoastră referitor la IMM-uri. Acum introducem acest Single Market Act, ceea ce înseamnă că va trebui să simplificăm regulile. Și așa ați sugerat în uh, intervenția dumneavoastră, trebuie să ne gândim mai întâi la scară mică, să vedem care este procentul de IMM-uri care participă la astfel de proiecte și poate că o să fim uh, surprinși de această cifră. Spre exemplu, dacă ne uităm la un antreprenor, știu eu, irlandez, care ar putea să conlucreze cu, știu eu, un antreprenor dintr-o altă țară, din Italia, e atât de complicat. E atât de, complicat, există uh, diferența atât de mare de la o țară la alta, încât oamenii pur și simplu se sperie și se lasă păgubași. Apoi, obligațiile de raportare sunt de multe ori asemănătoare atât pentru o întreprindere mare precum Siemens, cât și pentru un uh, IMM. Deci, de aceea noi trebuie să găsim modalități mm, inteligente, mai inteligente, mai istețe, din nou mă confrunt cuvântul smart, uh, în care să putem simplifica și ușura viața IMM-urilor și să vedem că pentru întreprinderile uh, mari, în principiu, acestea nu sunt o problemă, pentru că au expertiza necesară, au personalul necesar. Problema e la nivelul IMM-urilor și cred că vom avea ocazia să facem acest lucru în momentul în care vom discuta uh, cadrul strategic multianual și atunci vom vedea care vor fi prevederile financiare și vom vedea care sunt mecanismele de control necesare, care sunt importante și care, în același timp, ne-ar vor permite să ușurăm această povară administrativă. Domnul Rapcai a vorbit despre eficiența legislației, despre tabelele de corelare și despre imparțialitate. Sunt uh, în mare parte de acord cu domnul Rapcai și pot să vă asigur că uh, nu mai avem bani Deci nu o să vă facem sugestii care să uh, coste bani suplimentari aici în, la Bruxelles. Și cred că veți vedea și dumneavoastră, veți avea ocazia să constatați cât de, îngre- cât de greu este acest proces, cât este de greu acest delicat. Eu sunt absolut convins că Parlamentul European este cel care va lua decizia, care sunt activitățile ce trebuie, uh, uh, ce trebuie finanțate, uh, cum anume trebuie dezvoltate aceste capacități de evaluare a impactului și așa mai departe. Mi s-au pus de asemenea și întrebări din partea domnului Lene și anume acordul interinstituțional în ceea ce privește o mai bună uh, legiferare. Și cred că, așa cum spunea și domnul Lene, există acest uh, sentiment uh, da, există bază suficientă pentru revizuirea acestui acord. Există anumite subiecte care cu siguranță vor trebui dezbătute din nou poziția, spre exemplu, a unor anumite state membre în ceea ce privește corelarea, care au o poziție destul de dură. Uh, eu sunt convins că aceste discuții preliminare vor fi absolut necesare, în așa fel încât să ușurăm lucrurile, în așa fel încât să ajungem la un numitor comun, la un sistem comun mai bun chiar dacă se îndeplinesc prevederile tuturor articolelor prevăzute în acord, știm că în momentul de față încă mai avem uh, probleme. Intențiile la început sunt bune, însă vedem care vor fi consecințele. Deci eu sunt absolut de aloc cu această propunere de a examina uh, preliminar toate aceste decizii, să vedem uh, cum vom organiza această dezbatere interinstituțională. E adevărat că ar, ar fi bine să avem un punct de vedere comun între toate instituțiile, pentru că uh, acest lucru ne-ar ușura viața noastră a tuturor și ne-ar permite să vedem cum putem să legiferăm mai bine. And... Uh, în legătură cu reglementări, așa cum spunea pe drept cuvânt domnul Lene, e o chestiune delicată. Într-adevăr, mai ales în perspectiva dezbaterilor bugetare de anul trecut, și pentru cadrul financiar multianual. Vor exista dezbateri în acest an. Bineînțeles că aceste dezbateri se vor axa nu numai pe aceste uh, pe subiectele de discuție, dar ele vor fi reflectate și în mass media. Și aș dori să vă spun că aceste dezbateri în mass media sunt foarte delicate. Încercăm să vedem cum am putea să le abordăm. Știm că, deși bugetul administrativ reprezintă doar 5,6% din bugetul european, uh, aceste chestiuni sunt uh, foarte îndeaproape studiate de către politicienii la nivel național, de către mass media și de către cetățeni. Am, avut, am avea și câteva uh, termene limită foarte importante. Comisia ar dori să vină cu o uh, propunere pentru cadrul financiar multianual până la sfârșitul lunii iunie. Și acolo va exista și un capitol pentru partea administrativă a bugetului. Și până atunci vom avea o idei foarte clare în legătură cu viitorul, cu faza următoare. Mai avem un termen limită care a fost uh, fixat Metoda pentru calcularea salariilor e valabilă până în 2012 și aș dori să vă asigur că nu vom aștepta până în 2012 pentru că sigur că aceste procese trebuie să meargă mână în mână și trebuie să vedem cum putem proceda cel mai bine. Însă eu voi veni și vă voi implora pentru că eu sunt pentru o metodă clară. Vom evita experiențele nefericite, din, uh, înaintea metodei și la sfârșitul anului să avem dezbateri foarte dificile, uh, aprinse în legătură cu indexarea salariilor și așa mai departe. Avem nevoie de o metodă de salarizare care să fie echitabilă și să aibă acordul dumneavoastră și al cetățenilor, bineînțeles. Pentru că probabil că știți că acum când discutăm despre o nouă metodă, uh, am, ne gândim și la faza precedentă. În timpul extinderii, peste tot au, uh, de peste tot au venit uh, tot felul de sugestii și am ajuns la o metodă care face legătura între salariile funcționarilor de salariile din cele opt state membre care corespund la 76% din PIB-ul european. Sigur că bănuiesc că Uh, vor fi tot felul de propuneri, unii vor dori să păstrăm modelul, alții vor dori să-l modificăm, însă sunt pentru dezbateri. Și apoi sunt și conștient de faptul că regulamentul pentru uh, personal este destul de stufos uh, și există tot felul de practici care țin de perioada în care puteai să te întorci acasă cu avionul și pe o perioadă foarte scurtă și să nu plătești prea mult pe avion, de exemplu dar am dorit să examinăm toate posibilitățile și să venim cu o propunere credibilă. Bineînțeles că acesta este planul pentru întregul cadru financiar multianual și sper că vom avea o dezbatere adevărată pe toate aceste teme, pentru că sigur că acesta este procesul legislativ normal, deci avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru această propunere și, bineînțeles, și sprijinul Consiliului. Și cu îngăduința dumneavoastră o ultimă observație pe această temă. Câteodată când uh, citesc presa, care scoate în evidență doar uh, părțile negative, câteva excepții, mi se pare că avem tendința să uităm că reformele uh, au fost deja începute și făcute în mare parte în 2004. Sigur că vă pot transmite datele concrete, să vă spun câți bani am economisit prin această reformă. Am introdus noi categorii de uh, agenți contractuali, am introdus uh, uh, schimbări foarte importante în sistemele de, în schemele de pensii, pentru că toate aceste măsuri au uh, dus la economisirea a sute de milioane de euro. Trebuie să vedem lucrurile în perspectivă. Unele dintre măsurile care acum sunt uh, adoptate în administrațiile naționale, noi le-am adoptat deja în 2004, dar au fost date uitării. Și data viitoare, când voi veni, o să vin cu un uh, document uh, complex, ce am făcut în 2004, ce facem între timp și, bineînțeles, ce propunem să propunem pentru viitor. Și, în sfârșit, o ultimă observație cu privire la gold plating. Mă bucur că domnul uh, Lene s-a referit la gold plating pentru că se alimentează astfel acest joc al acuzațiilor care nu ne place. Tot ce se face bine se face la nivel național și, da, național și dacă se face uh, ceva rău, si, cu siguranță vinovatul e Bruxelles. Și când vorbim cu reprezentanții statelor membre, Uh, avem, primim un răspuns foarte clar. Uh, trebuie prin intermediul legislației să soluționăm problemele și ar fi foarte greu dacă guvernele naționale ar propune, dar ce ar fi să le uh, punem la nivel european și să transpunem după aceea în, la nivelul național. Deci, tot ce vine de la Bruxelles e văzut ca o obligație și uh, părți absolut uh, care nu au nimic de a face cu un text uh, legislativ sunt asociate cu directiva care vine de la Bruxelles și evident că adesea cetățenii și mediul de afaceri se plâng pentru că se spune că iată, a trebuit să facem asta sau asta pentru că ni s-a impus, pentru că există această instanță supranațională a legislației europene. Și deci cred că trebuie să cooperăm, să scoatem în evidență aceste exemple să dezbatem aceste chestiuni și aceasta cu parlamentele naționale adesea și când ne dăm seama că au uh, loc uh, aceste practici să le uh, dăm, să, să le dăm în vileag și să spunem că nu a fost intenția noastră. Și sper că prin acest, în legătură cu acest concept, vom avea o evaluare complexă a uh, unui domeniu în care dorim să legiferăm un, o sferă sau un domeniu care uh, cade sub incidența unui anumit text uh, legislativ. Și astfel uh, de, putem descoperi toate aceste uh, nereguli care revin din această împletire a transpunerii legislației europene și a legislației naționale. Domnule Lene, vă mulțumesc pentru timpul pe care mi l-ați acordat. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Lichtenberger, dintre raportor, mai este aici, așa încât îi dau cuvântul de încheiere. Da, aș uh, mai avea o mică dorință, de fapt o întrebare. Una dintre întrebările mele nu și-a găsit răspunsul, și anume cea referitoare la dacă nu ar trebui să existe o codificare a procedurii de infringement. Mulțumesc și Angelica Nibler, dacă dorește să ia cuvântul, nu dorește. Atunci, uh, vă rog, domnule comisar, a... puteți răspunde întrebării doamnei Lichtenberger. Thank you very much for, for, for this question. And... Mulțumesc, mulțumesc uh, pentru această întrebare suplimentară. Nu e o întrebare ușoară, pentru că, bineînțeles că ne-am dorit ca procedurile să fie mai eficiente. Dacă ne gândim la vizul motivat, ne-am dori ca uh, totul să se bazeze pe deciziile Curții de Justiție. Cred că, în orice caz, cel mai bine ar fi ca pe viitor să avem proceduri mai rapide. Pentru că acum avem această abordare în două etape. În primul rând, Eh, decidem dacă e vorba de un caz și apoi Curtea de Justiție decide dacă e o problemă sau nu și apoi eh, mai trebuie luată încă o decizie pe această temă. Deci, tratatul de la Lisabona ne acordă posibilitatea să ne mișcăm mai repede și bineînțeles că vom folosi aceste posibilități. Iar în legătură cu îmbunătățirea acestui proces în anul trecut, trebuie să folosim cadrul juridic disponibil. Mulțumesc! Aș dori să vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a discuta cu noi și pentru dezbaterea foarte interesantă pe care am avut-o. Și cu aceasta trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume uh, punctul 24 și um, care este agențiile de rating. Mulțumesc, domnule președinte! În ceea ce privește acest raport, este vorba despre un raport de inițiativă inițiat de Econ, de către deputatul Wolf Klintz și prevede o etapă ulterioară pe drumul reglementării mai bune a agențiilor de rating. Am încercat să realizăm adaptările avem acum acest raport de inițiativă și a avut loc și o consultare publică în care a fost încheiată de către uh, Comisie în ianuarie. Este vorba despre un raport de inițiativă, deci observațiile mele sunt cât se poate de succinte trebuie puse bazele pentru evoluțiile viitoare. Domnul Clint a abordat câteva aspecte pe care aș dori să le completez, de fapt uh, doresc să le subliniez pe cele mai interesante. Este foarte important să subliniem un aspect și anume că avem nevoie de o concurență, de o competitivitate mai mare la nivel european deci, punctele cele mai importante pe care doresc să le propun sunt, în primul rând, să se faciliteze ca micile agenții de rating care nu prea sunt cunoscute, dar care există în Europa și au o activitate mai degrabă națională, să fie consolidate. Nu vom putea face acest lucru de pe o zi pe alta. Nu vom putea realiza de pe o zi pe alta o implicare a acestora foarte mare. Însă, ideea este să îi implicăm treptat, tot mai mult, și să ajutăm la crearea unei rețele. Cu toate acestea, obiectivul trebuie să fie, de asemenea, să existe o agenție de rating europeană publică, pentru că pe acest domeniu s-au observat foarte multe deficite în trecut, de pe urma cărora am avut cu toții de suferit. De aceea ne dorim uh, să existe un rating cât se poate de independent și propun ca pe viitor să nu existe un singur rating, ci să existe și un al doilea rating. În prezent, după cum se configurează lucrurile pe piață, este necesar să se facă așa. Și vreau să mai accentuez un lucru. În ceea ce privește agențiile de rating, trebuie să analizăm metodele și metodologia mai îndeaproape, să obținem mai multe informații care sunt necesare pentru a ne spori credibilitatea și pentru a avea o mai mare încredere. Și cu acesta închei, pentru că nu pot să spun mai multe despre acest lucru la acest moment. Mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul, domnul Bodu? Da, aș dori să spun că dacă vom avea o agenție de rating a creditelor, poate că ar trebui ca aceasta să funcționeze ca orice altă societate comercială și nu fundație. Ar fi neobișnuit și această agenție să beneficieze de aceleași reguli de care beneficiază toate agențiile de rating din lume. Mulțumesc! Für mich ist auch immer noch von Bedeutung, wenn ich das mal sagen darf, die Frage der Bezahlung. Foarte importantă este și chestiunea plății, a remunerării, pentru că și aceasta are de-a face cu independența și este un factor decisiv în acest context. Mulțumesc, observ că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Uh, termenul limită pentru înaintarea amendamentelor este 9 februarie și cu acesta trecem la următorul punct, punctul 25. Aici este vorba despre supravegherea suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar, tot de la Econ, domnul Bodu are cuvântul. Mulțumesc. Conglomeratele financiare au apărut când grupurile financiare au combinat modelele economice cu furnizarea de servicii și produse în diversele sectoare ale piețelor financiare. Acestea pot cuprinde bănci, societăți de asigurare și societăți de investiții și, eventual, societăți de administrare a activelor. În timp ce directivele referitoare la activitatea de asigurări și la cea bancară vizează constituirea de rezerve suficiente de capital pentru protejarea clienților și a deținătorilor de poliție de asigurare, directiva conglomerate financiare reglementează supravegherea suplimentară a riscurilor de grup. Prin urmare, entitățile financiare ce au o relație reciprocă care le afectează profilurile de risc trebuie să intre în domeniul de aplicare al directivei. În acest fel se completează directivele sectoriale, directiva bancară și diversele directive referitoare la activitatea de asigurări, toate aceste directive putând fi aplicate individual la fiecare entitate autorizată în parte, precum și în mod consolidat atunci când toate entitățile juridice autorizate supuse aceleași directive sunt grupate. A fost considerată utilă includerea în toate cazurile a societăților de administrare a activelor în sfera supraveghere suplimentare, completată cu linii directoare referitoare la indicatorii aferenți. Supravegherea suplimentară prevăzută în prezenta directivă se aplică grupurilor în care activele deținute de sectorul cel mai puțin important se situează sub pragul de 6 miliarde de euro. Modificările strategice considerate utile ar trebui să transforme cadrul de supraveghere suplimentară într-un cadru mai robust, care să eficientizeze stimulentele și practicile de gestionare a riscului. Aceste schimbări ar fi și în beneficiul competitivității internaționale, a grupurilor financiare din Uniunea Europeană. Opțiunile ar trebui să contribuie în mod pozitiv la limitarea riscului de instabilitate financiară și a posibilelor costuri sociale pe care aceasta le implică. Propunerea Comisiei este una corectă, iar amendamentele pe care eu le-am făcut se referă la chestiuni de limbaj juridic și de tehnică legislativă și nu la fond. Printre acestea, cel mai important se referă la temeiul juridic, dar acesta deja a făcut obiectul unui raport separat. Mulțumesc. Herzlichen Dank. Wortmeldungen dazu? Mulțumesc. Dorește cineva să se exprime vis-a-vis de acest raport? Nu este cazul. Cred că propunerea este una foarte bună. În 4 februarie este data limită pentru înaintarea amendamentelor. Trecem acum la punctul 26. Este vorba despre sistemele de compensare pentru investitori. Domnul Bodu are cuvântul. Mulțumesc. Modificarea propusă clarifică faptul că toate serviciile și activitățile de investiții trebuie să fie incluse în domeniul de aplicare al directivei și totodată dacă întreprinderile dețin de facto activele clienților, indiferent de restricțiile de autorizare sau de natura serviciului de investiții, atunci clienții sunt îndreptățiți la compensații. Acest drept se va acorda indiferent dacă întreprinderea în cauză încalcă o restricție impusă prin autorizație și indiferent de natura serviciilor de investiții pe care le furnizează. Măsura va permite investitorilor de retail să pornească de la principiul că sunt acoperiți de directivă, <clears throat> fără a mai fi necesar să verifice în detaliu <clears throat> condițiile care țin de autorizația întreprinderii de investiții. Prezenta directivă oferă protecție investitorilor, indiferent de natura lor, în cazul în care o întreprindere de investiții nu le mai poate restitui instrumentele financiare sau fondurile deținute în numele lor în relație cu servicii de investiții. Instrumentele financiare pot fi deținute în două moduri diferite, de către întreprinderea de investiții în sine, care deține instrumentele financiare în numele unui client, sau de către un custode, de obicei ales de întreprinderea de investiții, de obicei o bancă. Prin urmare, investitorii pot fi expuși nu doar la insolvența întreprinderii de investiții, ci și la, ci și la posibila insolvența unui custode. Măsura propusă va acorda deținătorilor de titluri de participare la un organism de plasament colectiv în valori mobiliare dreptul de a fi despăgubiți de sistemul de compensare a investitorilor dacă activele nu pot fi restituite în urma insolvenței unui depozitar sau sub custodia acestuia. În prezent sunt excluse creanțele care decurg din tranzacții în legătură cu care s-a pronunțat o condamnare penală pentru spălare de bani, iar prin prezenta directivă se adaugă și creanțele care implică practici de abuz de piață, creanțe care nu vor fi despăgubite. Comisia propune modificarea articolului 4 în vederea creșterii nivelului de compensare la o valoare fixă de 50.000 de euro. Nivelul a fost stabilit pentru a ține cont de efectele inflației în UE și pentru o mai bună aliniere a nivelului de compensare la valoarea medie a investițiilor deținute de clienții de retail. Se instituie mecanismul de împrumut de ultim resort între sistemele naționale de compensare. În mod concret, sistemele de compensare trebuie să aibă dreptul de a contracta împrumuturi de la alte sisteme dacă fondurile proprii sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor lor imediate. O parte din finanțarea ex-ante a fiecărui sistem de compensare trebuie să fie disponibilă pentru împrumuturi acordate altor sisteme de compensare. Pentru a scurta perioadele de plată se introduce obligația sistemelor de compensare a plății de a plăti cu titlul provizoriu compensații parțiale pe baza unei estimări inițiale a creanței, dacă întârzierea la plată depășește o anumită perioadă. Plata parțială se va ridica la o treime din valoarea creanței stabilită în urma estimării inițiale. Soldul va fi plătit la o dată ulterioară, după verificarea integrală a creanței respective. Printre modificările pe care le consider necesare a fi făcute de comisia noastră la raport se numără păstrarea unei limitări de 80% din creanță ca și sumă primită cu titlul de despăgubire. În acest caz am considerat că avem de a face cu investiții pe piața de capital, situație ce nu este identică cu depozitele bancare, nici în ceea ce privește riscul și nici în ceea ce privește câștigul, ci mai degrabă cu o poliță de asigurare. Așadar, ca și în cazul asigurărilor de daune, despăgubirea nu acoperă integral dauna, ci parte din risc rămâne la investitor. În caz de împrumut între două case de compensare, creanța casei împrumutătoare trebuie să fie privilegiată față de orice alte creanțe. Condițiile în care se acordă despăgubirea trebuie să fie anunțate de către organismul de plasament colectiv în valori mobiliare și de către firma de investiții pentru o transparență cât mai largă. Și în fine, există state care prin tratatele de aderare beneficiază de excepții cu privire la atingerea vechiului prag de compensare, cel de uh, 20.000 de euro. Din punct de vedere juridic, excepțiile trebuie să rămână până la expirarea lor și nu pot fi modificate unilateral prin această directivă. Aș dori să închei prin uh, uh, a spune că aștept cu interes opiniile colegilor. Mulțumesc! Herzlichen Dank. Wortmeldung. Mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Doamna uh, Lickman, vă rog. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc interpretei care a încercat să țină pasul cu viteza vorbitorului și a tradus excelent. Din partea mea, un singur comentariu. Cred că propunerile comisiei sunt foarte bune, însă aș dori să observ că în contextul prevenției ar trebui să se mai ia niște măsuri uh, care să fie luate în considerare astfel încât aceste propuneri de soluționare să fie reflectate foarte bine, pentru că sunt niște propuneri bune și trebuie apreciate în sens pozitiv. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Intervenție fără microfon în continuare. Sorry, da kommen wir als letztes Bun, și acum trecem la ultimul punct 27, raportul domnului Stoianov. Vă благодаря. Mulțumesc. Raportul ca, cu care am fost însărcinat se referă la o directivă privind sistemele de garantare a depozitelor. După cum știți, aceste sisteme sunt foarte importante pentru că ele garantează ca în cazul unei uh, insolvențe bancare, cei care se află printre cei care au venituri mici sau sunt uh, reprezentanți a unei clase mijlocii, au o garanție pentru depozitele lor. Pornind de la noua directivă propusă, sunt uh, sugerate anumite amendamente și există posibilitatea de a introduce reguli mai stricte în ceea ce privește plata depunerilor în cazul unei insolvențe. Vor fi introduse și reguli mai stricte pentru bănci, astfel încât contribuția băncilor în cadrul acestor sisteme să fie mai mare. Iar sistemele trebuie să solicite aceste uh, garanții ex ante. Băncile trebuie să respecte niște reguli care să fie clare și care să nu fie căutate numai în cazul în care apare un risc. Eu am uh, propus ca noua directivă să meargă pe patru direcții. Um, noua directivă prevede o serie de constrângeri Sistemele nu există în cadrul unei organizații care este ostilă față de deponenți. Din contră, aceste sisteme au fost create în interesul cetățenilor, de aceea cred că regulile stricte trebuie respectate, mai ales că materia din acest domeniu a fost uh, modificată acum aproape 3 ani și nu cred că la 2 ani după modificare ar fi bine să se prevadă noi modificări. Prima direcție pe care o propune directiva și pe care propune anumite corecturi se referă la insolvența bancară. Și anume, depozitele garantate să poată fi plătite propunerea comisiei uh, prevede un amendament care să reducă cele 20 de zile, intervalul de timp de 20 de zile, la 7 zile lucrătoare. O asemenea reducere a termenului de plată este enormă, este exagerată și înțeleg care sunt uh, motivele comisiei și anume protecția deponenților și o acoperire rapidă a pierderilor cetățenilor. Însă, informația pe care am primit-o pe această temă a fost că ar fi posibil ca sistemele să nu fie capabile să obțină lichiditățile necesare. De aceea propun ca acest termen să fie prelungit la două săptămâni. Aceasta ar fi o cale de mijloc între situația actuală și propunerea Comisiei. A doua direcție se referă la valuta în care sunt plătite depozitele. Sunt de acord cu propunerea Comisiei ca oamenii să primească banii în aceeași valută în care își făcuseră depozitul. Însă, în ceea ce privește conceptul termenelor și respectarea acestor termene, cred că apare un anumit pericol. Fie că este vorba despre termenul de 7 zile sau de termenul de plată de 14 zile, constă un risc și anume sistemul ar putea să nu fie capabil să plătească depozitele în valuta în care fusese făcut depozitul. A treia direcție se referă la următorul lucru. Anumite sisteme co nu colectează contribuțiile ex ante, altele își sporesc activele și operează ulterior cu ele sub forma de fonduri de investiții. Există o propunere ca procentajul să, să se limiteze aici la 5%, însă am auzit că o serie de sisteme se confruntă cu dificultăți în acest sens, pentru că o mare parte a activelor provin uh, din obligațiuni de stat. Știm că criza în domeniul public în ultimul timp în Europa uh, a luat o dimensiune foarte serioasă și dacă se pierd obligațiunile înainte de data de expirare, atunci apar pierderi foarte mari. De aceea propun aici o excepție o excepție de la această limită de 5% și anume ca aceste obligațiuni de stat să fie excluse de aici, iar sistemele să fie obligate să investească nelimitat, astfel încât aceste obligațiuni de stat să prezinte un risc scăzut și să fie cât se poate de rentabile. Iar ultima propunere se referă la o problemă de mari dimensiuni, o chestiune importantă care este introdusă odată cu adoptarea acestei directive. Dacă unul dintre sisteme nu este capabil să Uh, ramburseze depozitele corespunzătoare, trebuie să fie prevăzută o posibilitate ca aceste sisteme să ia credite din, de la alte sisteme. După cum se configurează acum propunerea comisiei, dacă un sistem solicită un credit, toate celelalte sisteme din statele membre vor fi obligate să ofere un credit acestui sistem. Și eu nu cred că este corect, pentru că un sistem ar putea să fie insolvent dacă propriile bănci din uh, statul membru dau faliment. Sigur că este nevoie de respectarea principiului subsidiarității și de mai multă solidaritate, însă acest sistem poate funcționa numai dacă totul se întâmplă în cadrul unui stat membru. Haideți să ne imaginăm că ar putea să existe asemenea probleme de incapacitate de plată în toate statele membre. Să spunem că se întâmplă așa ceva în două state membre, iar celelalte state membre sau un alt stat membru este obligat să ofere asemenea credite, iar în celălalt stat membru sistemul este obligat să dea un credit și în același timp să ramburseze depozitele. Se poate ajunge la o reacție în lanț în felul acesta și apar probleme cu lichiditățile la nivelul multor sisteme, ceea ce nu ar fi corect. De aceea propun un amendament Conform acestui amendament, Autoritatea Europeană de Supraveghere de supraveghere bancară respectiv aceste sisteme se corectează vorbitorul Deci să se verifice dacă aceste sisteme uh, nu ar putea să fie excluse de la plata depozitelor. Am încercat să descriu totul mai în detaliu, pentru că mi se pare foarte important să se uh, respecte principiul subsidiarității și cel al proporționalității. Am dus o serie de discuții și mi s-a solicitat să propun amendamente conform cărora sistemul ar putea să decidă singur dacă oferă un credit sau nu. Dar eu cred că așa ceva nu ar fi corect, pentru că majoritatea sistemelor nu ar dori să garanteze un credit, iar principiul solidarității ar avea de suferit. S-ar putea lua în considerare diverse opțiuni, le-am putea analiza. Cazul descris se bazează pe Principiul pe care l-am uh, sugerat în raportul meu, în esență, cam acestea sunt amendamentele și modificările pe care le-am propus. Doresc să le mulțumesc colegilor care m-au uh, ajutat la redactarea acestui, uh, acestei propuneri și aștept comentariile dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Stoianov. Doamna Angelica Nibler dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să-i mulțumesc raportorului pentru prezentarea sa foarte interesantă și pentru proiectul de raport. Nu sunt expertă în acest domeniu, însă, în ceea, din ceea ce am înțeles, doresc să abordez două aspecte. Cel mai important este ca uh, creditorii să fie protejați în fața unei situații de insolvență Însă întrebarea este cum realizăm acest lucru, iar eu sunt de părere că această armonizare totală în uh, domeniul pe care l-a propus și Comisia nu este pozitivă, pentru că în anumite state membre și la noi în Germania s-au uh, stabilit anumite sisteme, iar garantarea depozitelor uh, se găsește pe un drum bun. Sigur, um, garantare se face sub o altă formă decât este prevăzut aici de la nivel european, ca toți să plătească într-o oală și apoi uh, să se financeze, să facă o finanțare, o rambursare din această oală comună. La noi există o garanție instituțională, asta înseamnă că toate instituțiile um, publice, de drept public sau um, au format un numitor comun și ei uh, practic garantează aceste depozite, deci este un sistem care acționează preventiv, ei uh, se sesizează și astfel uh, încearcă să evite situații de insolvență. Se încearcă salvarea prealabilă a instituției financiare Însă, acesta nu trebuie să fie modelul care să fie practicat în toate statele, însă modele consacrate care funcționează bine de ani de zile ar putea fi prezentate ca exemplu. Acestea nu ar trebui să fie aruncate pur și simplu la gunoi în virtutea unei armonizări totale care să fie valabilă pentru toate statele membre. Eu voi înainta pe această cale un amendament și îl voi ruga pe uh, raportor să ia în considerare și acest lucru, să arunce o privire asupra modului în care se configurează această protecție a creditorilor, ținându-se cont și de principiul subsidiarității. În uh, primul proiect așa erau reglementate lucrurile, dar prin directiva amendată s-au mai modificat puțin. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci 18 februarie este data de depunere a amendamentelor. 18 februarie la prânz. Cu aceasta am reușit să trecem uh, prin ordinea de zi la punctul 37 uh, subsidiaritate. Uh, nu avem nimic de spus. Doamna Nibler dorește să ia cuvântul la diverse. A avut loc dezbaterea privind raportul de inițiativă, spune doamna Nibler, și am avut această dezbatere cu comisarul și aș vrea să spun un lucru. Am rugămintea în ceea ce privește modul în care procedăm să stabilim uh, termenul pentru amendamente cândva în martie, să discutăm măcar despre acest lucru. Deci termenul pentru amendamente în ceea ce privește raportul Nibler parcă este cândva la începutul lui martie. Raportul Nibler. Cred că era vorba despre 2 martie. Da, 2 martie. Mie îmi este indiferent. Pe 28 avem o reuniune, însă este foarte succintă. Bun, atunci așa vom proceda. Nu am putut proceda ast- altfel astăzi din punct de vedere tehnic, pentru că l-am avut pe comisar uh, ca invitat. Mai dorește cineva să spună ceva la diverse? Nu? Atunci următoarea ședință va avea loc la sfârșitul lui februarie și cu aceasta vă mulțumesc.